Mulți colegi, agenda noastră este foarte încărcată. Prin urmare, vă rog acum să luați loc, cei dintre dumneavoastră care vă aflați în sală. După cum știți, ședința noastră este transmisă în direct pe internet. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Dați-mi voie să vă întreb dacă există comentarii legate de, or- de ordinea de zi. Speram să schimbăm Uh, să operăm o schimbare la nivelul ordinii noastre de zi, vreau să decalăm audierea, însă deocamdată nu am ajuns la o concluzie. Dacă nu există încă dacă nu există comentarii, atunci trecem la punctul 2, comunicările președintelui. După cum știți, am avut întâlnirea informală a, a, a ministrilor care se ocupă de politica de integrare la 22, 23 noiembrie la Liege. Am uh, fost președinte împreună cu domnul Van Nistelrooy. Temele principale acolo au fost viitorul politicii ne-am axat în special pe legăturile cu strategia 2020. Ne-am concentrat asupra uh, reformei politicii, așa cum este prezentată ea în al cincilea raport și, de asemenea, ne-am uh, uh, axat și pe politica de coeziune. Discursul meu a fost deja distribuit colegilor imediat după ședință. De fapt, v-am trimis și concluziile respectivei ședințe. Cred că aceste concluzii sunt cât se poate de uh, clare și ne arată provocările cu care ne vom confrunta pe viitor. Vă rog să citiți aceste concluzii în cazul în care n-ați făcut-o deja. A doua comunicare este legată de ședința coordonatorilor pe care am avut-o la Strasburg la 24 septembrie. A fost o ședință, în noiembrie îmi cer scuze, a fost o ședință foarte importantă pentru că am decis să alocăm puncte suplimentare grupurilor politice. Coordonatorii au decis să ofere două puncte suplimentare fiecărui membru al Comisiei Regii. Acordul a fost susținut de PPE, de socialiști, de ALDE și uh, uh, colegii din uh, grupul Versilor și colegii din GUE au fost împotriva acestei propuneri. Verzii au, au fost refractari la această propunere și au declarat că această propunere în sine modifică regulile deja etablate în Uniunea Europeană. Modifică regula de Hond dar majoritatea a decis că nu este cazul. Am avut și o întâlnire la 30 noiembrie, o întâlnire în cadrul căreia am decis o, am discutat o, un subiect ridicat de domnul Van Nisteroi. Era vorba de aplicarea regulii 50 a avizului regii către LIBE cu privire la incluziunea uh, romilor. Sper că am rezolvat toate problemele legate de acest aviz, însă, în orice caz, totul este stabilit uh, și prezentat în uh, raportul ședinței respective. Am stabilit, de asemenea, modul în care vom repartiza report, rapoartele și avizele, în special cele privind uh, politica agricolă comună după 2020 sau până în 2020. popularii sunt cei care se vor ocupa de acest aviz. Am discutat de asemenea cu ce ne vom confrunta pe viitor în ceea ce privește pachetul legislativ uh, post-2013, iar astăzi îl uh, vom ruga pe comisarul Hans să ne răspundă la două puncte foarte importante și anume separarea necesară, necesitatea de a separa uh, fondul uh, de coeziune de fondul Europe, uh, regional de dezvoltare și uh, a doilea punct ar fi acordul între Parlament și Consiliu. Am ajuns la un, la un consens cu privire la întâlnirea cu parlamentele nat- naționale anul viitor. A fost un consens în cadrul comisiei, comis, uh, ședinței uh, coordonatorilor. Noi am luat o decizie acolo, acum așteptăm ca secretariatul să stabilească calendarul. Am, am hotărât să organizăm trei mini-audieri anul viitor, unul, una cu privire la egalitatea între sens, sexe în cadrul politicii regionale, mai apoi politica regională în afara Uniunii Europene și a treia mini-audiere se va referi la cooperarea uh, la granița, granițele Uniunii Europene cu uh, statele învecinate. Ne vom referi în special la uh, politicile, la instrumentele financiare. Vom uh, discuta practic rolul politicii de coeziune în contextul politicii de bună vecinătate. Vom organiza aceste trei mini-audieri anul viitor în momentul în care vom avea posibilitatea de a face lucrul acesta. Am discutat de asemenea și studiile externe pentru 2011. Am ajuns la concluzia că trebuie să solicităm un studiu în cadrul uh, programului cadru cu privire la sancțiunile uh, implicate de politica de coeziune. Vrem să înțelegem mai bine bazele juridice ale, acestei, ale acestor sancțiuni și, de asemenea, consecințele lor economice. De fapt, acestea au fost temele pe care le-am discutat în cadrul întâlnirii coordonatorilor. Cam acestea au fost anunțurile mele. Dacă nu există comentarii sau întrebări, am putea trece la prezentarea comise- comisarului Han. Dați-mi voie să-i urez bun venit, domnule comisar Han. Am dori, domnule comisar, să ne vorbiți despre al cincilea raport de coeziune și uh, mai apoi vom avea un schimb de întrebări și răspunsuri și mai apoi ne vom referi și la strategia privind uh, Dunărea. Vom încerca să le concertăm pe amândouă. Vă rugăm să fiți cât mai succinți cu putință, stimați colegi, astfel încât să putem avea timp uh, să ascultăm prezentarea domnului Han cu privire la strategia Dunării. Dar acum are cuvântul domnul Han. Uh, Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Bună dimineața. Bună dimineața tuturor. Am avut ocazia să discutăm imediat după luarea deciziei în comisie. Am discutat atunci despre raportul de coeziune și mai ales despre concluziile care au decurs din această hotărâre. Cred că este important să vă spun de aceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni de la acest eveniment. Danuta Hübner a spus uh, înainte uh, că a, s-a întrunit uh, Consiliul de Ministri unde s-a discutat raportul de coeziune și măsurile aferente și între timp am avut ocazia la Comisia Cocobu să dezbatem uh, despre descărcarea pentru 2009 și am fost audiat chiar pe această temă la Cocobu. Întotdeauna s-a pus întrebarea în acest context despre viitor. Pentru că cred că în domeniul controlului financiar putem să ne bucurăm de evoluții pozitive. Doamna Hübner, ca a fost comisar și serviciul uh, dumneiei, dar și regiunile care participă la acest proces uh, foarte angajat în cadrul managementului uh, regional, au hotărât cu toții că totuși nu este cazul acum să ne culcăm pe dreapta și să spunem că totul funcționează bine. Pentru că ne-am obișnuit, într-adevăr, ca lucrurile să meargă bine sper ca anul 2009 să se repete, de fapt, și în 2010, după ce tragem concluziile. Important este însă să subliniem, și aș dori să o fac și în acest for, și dumneavoastră vă rog să transmiteți acest lucru mai departe, anul 2009 a fost în contextul um, standardelor impuse de, de Curtea de Conturi un an de excepție, pentru că, de exemplu, s-au uh, verificat 15 țări, 180 de proiecte în 15 țări, dintre care țările acestea, unele sunt uh, cunoscute pentru faptul că am avut mereu probleme cu ele la auditare a trebuit să inițiem măsuri de monitorizare a riscurilor și așa mai departe. Deci aici, într-adevăr, putem vedea că este o situație excepțională. Trebuie spus în acest context că instrumentul care a fost hotărât de către Parlament și care este inclus acum în noile reglementări, adică posibilitatea întreruperii plăților care a fost uh, care poate fi aplicată de către directorul general al DigiRegio, a, uh, s-a dovedit a fi un instrument foarte bun. Știți că avem ca primă măsură întreruperea plăților și după aceea, dacă această măsură nu duce la un rezultat satisfăcător, există și o a doua posibilitate acum, a, pentru că durata întreruperii nu poate fi mai mare de șase luni, după aceea, așadar, trebuie făcut o cerere către comisie și comisia ar trebui să suspende plățile pe durată nedeterminată. Aceasta este al doilea pas. Anul trecut am avut șapte suspendări, anul acesta am avut 43 uh, de întreruperi, așa numitele interruptions, dintre care 16 în momentul de față mai sunt în vigoare da, durata media a acestor întreruperi a fost de 3 luni și până acum nu am avut însă anul acesta nicio suspendare. Cred că acest lucru este un semnal pozitiv pentru a demonstra că acest instrument este unul care funcționează. Eu cred că noi ar trebui și chiar uh, mai degrabă trebuie, aș spune, ca în, uh, în perioada următoare de programare să ne concentrăm pe rezultate, pe eficiența măsurilor, eficiența politicilor și să nu uităm de strategia UE 2020, care trebuie să fie baza tuturor deciziilor pe care le mai luăm. Strategia UE 2020 este, de fapt, cea care este dovada pentru faptul că avem nevoie de o politică regională care să țină cont de toate regiunile. Bineînțeles că politica regională per se trebuie să reducă diferențele între regiuni, între nivelul de bunăstare al regiunilor în performanța economică, dar a doua măsură importantă este ca politica europeană să fie pusă în aplicare prin proiecte în regiunile Europei și să garantăm, de exemplu, că obiectivele strategiei 2020 pot fi puse în aplicare. Deci, doamnelor și domnilor, vă întreb cum ar putea să se combată sărăcia dacă nu în toate regiunile? Cum să-și aducă contribuția uh, din ce în ce mai mult uh, oamenii cu studii superioare dacă nu îi promovăm peste tot? Cum să crească ocuparea dacă nu facem acest lucru în toate regiunile? Și de asemenea, cum să creștem uh, procentul energiilor regenerabile dacă nu susținem măsuri similare în toate regiunile. Deci, să nu uităm, avem multe de făcut, ca de exemplu și cota investițiilor în cercetare pentru a ajunge la cota de 3% de investiții în cercetare. Așadar, ce vreau să demonstrez este că o politică de succes nu poate să funcționeze decât dacă se aplică strategia în toate regiunile, aceasta este, de fapt, uh, nucleul politicii regionale. Și, în al doilea rând, cred că în uh, analiza de până acum s-a uitat oarecum faptul că trebuie de acum să începem cu aplicarea strategiei UE 2020, chiar din cadrul bugetului actual, pentru că altfel ne întrebăm când să punem în aplicare strategia UE 2020. Dacă așteptăm până în 2014, cred că nu facem decât să pierdem ani prețioși. Și avem de asemenea și o simulare făcută de către colegul nostru Lewandowski, domnul comisar, care a arătat că investițiile făcute în domeniul politicii regionale au uh, atins în proporție de aproape 60% obiectivele din strategia 2020. Deci mai avem trei ani în care trebuie să folosim la maxim tot aceste instrumente și trebuie să încercăm să luăm și măsuri suplimentare pentru a atinge obiectivele suplimentare. Trebuie să vă spun sincer că a existat o discuție foarte critică pe tema condiționalității. Nu vreau să exclud nici posibilitatea ca de fapt, acest uh, concept de condiționalitate să fi deranjat pe unii, dar cred că în acest for suntem de acord că obiectivele noastre sunt să începem acum, la începutul acestei perioade, să îndeplinim condițiile care sunt necesare pentru a putea contribui la punerea în aplicare a proiectelor în toate regiunile și pentru ca acest lucru să se întâmple mai repede și mai uh, bine în toate statele membre. Cred că toată lumea știe de aici că există foarte multe exemple practice de întârzieri la punerea în aplicare a proiectelor și că în majoritatea cazurilor mai puțin problemă puneau banii, ci era o problemă de capacități, o lipsă de experiență câteodată la punerea în aplicare a proiectelor și o lipsă de cadru legislativ aferent. De asemenea, o proastă poate pune în aplicare, aplicarea, o transpunere proastă a legislației comunitare în cea națională. Acestea sunt de obicei uh, motivele pentru care nu reușesc anumite proiecte regionale și noi am argumentat cu aceste puncte atunci când am explicat uh, eșecurile. Iată de ce, uh, în final, miniștrii statelor membre au cedat și au spus că, într-adevăr, aceste obiective le, îi ajută la fața locului, îi ajută faptul că există acorduri care să faciliteze lucrurile și să poată să se pună în aplicare mai repede proiectele. Au existat și discuții despre performanțe, despre rezerva cuplată cu performanța, unde, bineînțeles, reacția majorității unora a fost că atunci rezervele trebuie să fie realocate nu la nivel european, distribuite la nivel european, ci realocate la nivel național. Aceasta înseamnă că trebuie să se recompenseze cumva statul național, după părerea mai multor miniștri. Cred că aici avem de-a face mai degrabă cu o o dezbatere la care 2% din buget uh, intră în această categorie și această cifră trebuie să fie regea către acele regiuni care au uh, semnat acordul de parteneriat dincolo de obiectivele stabilite și care au depășit practic acest cadru. Adică, de fiecare dată există îngrijorări, poate nejustificate, dar există îngrijorări că rezervele legate de performanță sunt un instrument care se aplică numai uh, țărilor care, de fapt, depășesc, trec dincolo de obiectivele europene. Dar nu este așa, pentru că, de fapt, obiectivele europene sunt obiective comune care, sunt, care stabilesc, de fapt, o medie. Și pentru a putea atinge aceste obiective, toate regiunile trebuie să participe. Să ne gândim, de exemplu, la energiile regenerabile. Avem regiuni care deja au îndeplinit reducerea cu, cu cota de 20%. Și ar fi greșit să spunem acum noi am atins 20% și acum sunt ceilalți la rând. Nu este așa, ei trebuie să continue și așa și fac și trebuie să își stabilească obiective care se potrivesc uh, situației lor. Mă gândesc, de exemplu, la 40% în cazul lor. Și dacă, de exemplu, se constată că la evaluarea intermediară ele pot chiar să atingă 45%, atunci aceasta ar fi o regiune care ar fi candidată pentru un, o recompensă. Același lucru este însă și valabil pentru o regiune care are 0% momentan cota, care și-a stabilit 10%, deci jumate din obiectivul european, jumătate, dar este pentru regiunea respectivă un obiectiv ambițios și dacă am constatat că ei au depășit ce au pus 12, 13 de fapt au atins, la fel, această regiune poate fi candidat pentru performanță, pentru uh, aceste recompense legate de performanță dar mai trebuie făcută multă muncă de conștientizare și de informare, că multă lume nu știe aceste reguli. Înainte să vorbesc însă despre calendar, aș dori să spun câteva cuvinte despre buget. Mai ales în acest uh, cerc în care știu că am mulți aliați și, în general, în Parlament simt că am mulți aliați. Am senzația, până acum, că pe baza succeselor noastre comune din ultimele luni, Mă refer aici la raportul intermediar pentru buget în raportul de coeziune și în concluzii și la concluzii, în care politica regională s-a dovedit a fi o politică în care în care crede mai multă lume și în Parlament și în Comisie și am senzația că din perspectivă bugetară pentru această politică anume lucrurile sunt destul de clare. Însă, din păcate, lucrurile nu stau chiar așa pentru că se pune cu actualitate problema acum cum va arăta bugetul general. Nu se știe încă și discuțiile mai urmează. În plus, întrebarea va fi cum va fi procentul pentru politică regională în cadrul bugetului uh, general. Vreau deci să nu credeți că suntem în siguranță în acest domeniu și să nu considerați că de fapt lucrurile sunt rezolvate. Eu zic că momentan sunt la congelator sau poate scoase din congelator, dar momentan se topesc la temperatura ambiantă. Cam aceasta este situația. Deci aș vrea să îi rog pe toți cei implicați să rămână foarte vigilenți și să încerce să nu piardă din vedere faptul că pe viitor vor mai fi momente în care va trebui să obținem succese din punct de vedere al cifrelor concrete de buget astfel încât să obținem un buget uh, aproximativ similar cu cel pe care l-am avut până acum, pentru ca put să putem derula aceleași proiecte mai departe. Vreau să mulțumesc în acest context tuturor membrilor Parlamentului European care, prin rapoartele lor sau alte activități, au uh, urmărit toate aspectele politicii regionale și au uh, avut grijă ca lucrurile să fie din ce în ce mai clare pe această temă. În ceea ce privește bugetul, vreau să vă spun că există și discuții pe tema duratei perioadei financiare. Am auzit acest uh, lucru de multe ori, s-a vorbit despre 5 ani întâi, pe de altă parte, politica regională are nevoie de fapt de 7 ani din cauza caracterului său plurianual. Și din perspectiva noastră, cel puțin din perspectiva mea, și nu vreau să vă ascund acest lucru, se pare o limită inferioară bună Există propunerea lui Barroso care este 5 plus 5. Dar eu cred că 5 scurt, deci numai 5 ani, ar fi dintr-o perspectivă a politicii regionale un proiect prea dificil pentru că avem nevoie de o fază, să zicem, de rollout în care va trebui să mai avem spațiu de desfășurare. Ne aflăm deci în procesul de consultare, iar la începutul, la sfârșitul lui ianuarie, la începutul lui februarie, Vom avea forumul de coeziune în care vom avea mai multe contribuții și vom, uh, adică unde vom prelucra mai multe contribuții pe care le-am obținut în ultima vreme și vom face un nou raport. Acest raport, la rândul lui, va fi baza pentru activitatea noastră viitoare și um, ne va da și o indicație despre ce reguli trebuie să propunem în același timp ceea ce se va întâmpla și în paralel cu propunerea pentru noua perspectivă financiară. Aceste lucruri sunt legate, bineînțeles, în mod logic, și către finalul anului viitor, domn președinte, am vrea să prezentăm cadrul uh, comun strategic diferitelor uh, domenii, adică agricultură, pescuit și uh, altele, pentru a putea vedea care sunt uh, aspectele comune pe care putem să contăm și unde trebuie să îmbunătățim performanța la fața locului. Acesta este stadiul lucrurilor în momentul acesta. Acestea sunt aspectele pe care vreau eu să vă atrag atenția. Cel puțin în ultima vreme am avut ocazia cu diferitele grupuri parlamentare să discutăm uh, despre diferite aspecte ale politicii regionale. Eu vă stau, bineînțeles, la dispoziție pentru orice fel de întrebări. Ce v-am spus acum este mai degrabă o oglindă a discuțiilor care s-au purtat de la luarea deciziei acum o lună și am încercat să vă prezint cele câteva noi aspecte care au apărut în discuție. Mulțumesc! Thank you, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Aș dori să dau cuvântul domnului Van Nistelrooy, după care lui Constanțe Crel. Și vă rog, dragi colegi, să fiți succinți, fiindcă nu avem mult timp la dispoziție. Eh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mi se răspundă la trei întrebări. Dat fiind eh, progresul înregistrat în activitatea noastră, Aș dori să întreb dacă ne poate oferi domnul comisar mai multe lămuriri privind regulamentele la care ne putem aștepta. Este limpede că va exista un regulament general. Ne așteptăm uh, să existe mai apoi regulamente separate pentru fondurile de coeziune și pentru fondurile europene regionale, de dezvoltare regională, e vorba de FEDER. Este deci foarte important pentru, activită- pentru activitatea noastră viitoare care va fi cadrul uh, legislativ, care va fi munca noastră legislativă. Unii spun că lucrurile vor uh, fi grupate în mod diferit pe viitor că nu vor mai fi trei regulamente diferite, ci că uh, va exista o grupare a acestora. Vreau să mi se aducă lămuriri, dacă se poate, fiindcă acest lucru este foarte important pentru activitatea noastră în Parlamentul European și pentru acordurile între grupurile politice. Asta în primul rând. În al doilea rând, aș dori să subliniez faptul că Citind pagina 18 a rezumatului, înțeleg că se pune mare accent pe contribuția pe care și-o aduc statele naționale. Este vorba de contractele de dezvoltare și de parteneriat. Iar aici statele membre și Uniunea Europeană ajung pe aceeași poziție de angajament dar nu cred că se explică destul de clar rolul pe care trebuie să-l joace orașele și regiunile. În comisia noastră am discutat despre un pact teritorial la nivel de țară care să trebuiască să fie semnat, iar în acest context trebuie să, ținem, să ne amintim de inițiativele principale, proiectele principale lansate de comisie. Trebuie să știm foarte clar care sunt angajamentele la, nivel, la nivelul uh, statului membru cum se va pune în aplicare guvernanța la mai multe niveluri. Trebuie să fie incluse și nivelurile regionale și locale. Ne puteți explica mai mult dacă vreți să aveți un pact teritorial la nivelul fiecarei țări înainte de a începe sau nu? Mai departe. Ați, vorbi ați vorbit despre șapte ani sau cinci plus cinci ani, dar mai sunt și alte proiecte structurale care au nevoie de cel puțin 10 ani. Ce părere aveți? Ce ne puteți spune despre acestea? Putem să avem un sistem 5 plus 5 cu o situație specială pentru, pro- pentru proiecte inovatoare, de pildă. Proiecte structurale, instalații de construcție și cercetare. Acestea iau foarte mult timp și nu le putem schimba din 5 în 5 ani. Iată, acestea sunt primele mele întrebări și vă mulțumesc. Și cred că vă descurcați foarte bine. Constanța Crel. Uh, mulțumesc, Hanuta. Nu pot decât să mă asociez uh, celor spuse de uh, domnul Van Nisteroi. Luni, în cadrul uh, STOA, am uh, purtat o dezbatere tocmai pe această temă și am avut senzația că uh, se punea mai degrabă în discuție uh, o concertare a perioadei man, uh, de mandat legislativ al, uh, a Parlamentului uh, European și, uh, a, și cadrul financiar. Însă se pune drept, uh, întrebarea dacă toate acestea sunt uh, potrivite, aceste discuții sunt potrivite. Mă întreb cum am putea să uh, planificăm cadrul financiar pentru 5-7 ani și restul bugetului să fie planificat pentru alte perioade de timp. În orice caz trebuie să avem mare grijă să ne implicăm în discuție pentru că această problemă a duratei este foarte importantă. Și acum o întrebare din partea mea am aflat că Comisia plănuiește o, um, un regulament cu privire la politica de coeziune și cu privire la uh, FEDER. Aceste regulamente trebuie să fie comasate, din câte am înțeles noi. Nu suntem de acord cu asemenea propunere și tocmai de aceea, domnule comisar, aș dori de detalii pe această temă din partea dumneavoastră și încă o întrebare cu privire la condiționalitatea în statele membre. Uh, toți uh, înțeleg uh, altceva sub uh, această umbrela a condiționalității. Poate ne oferiți mai multe detalii. Aș uh, uh, dori să întreb dacă negociați cu statele membre care sunt prioritățile pe care le vom decide uh, și care sunt uh, fondurile care ar trebui să fie investite în fiecare stat uh, membru în parte și, de asemenea, care este în ce măsură uh, nivelul național, respectiv regional, au dreptul să se implice în aceste discuții. Aceste, aceste lucruri sunt foarte importante pentru mine, pentru că mi se pare că pur și simplu ajută la ghidarea politicii economice. Mi-ar plăcea să aflu mai multe din partea dumneavoastră. Doamna Mănescu. Doamna președintă, Uh, îi mulțumesc domnului comisar pentru, pentru prezentare. Am citit cu mare atenție documentul și am câteva, uh, câteva întrebări. Uh, sigur că măsurile deja existente, vorbind de condiționalitate, și-au dovedit eficiența acolo unde, unde au fost aplicate și mi se pare corect să aplicăm acele măsuri de condiționalitate care sunt în acord și sunt legate de obiectivele politicii de coeziune. Însă în, uh, în, document uh, am văzut că a fost, introdus și, a fost, uh, au fost introduse măsuri de condiționalitate care nu au legătură directă cu politica de coeziune. Dacă în cazul încălcării prevederilor pactului de stabilitate și creștere, precum deficitul bugetar, neaplicarea unor directive europene sau înregistrarea unui progres slab în direcția reformelor, vom penaliza statele membre prin oprirea finanțărilor din bugetul alocat uh, politicii de coeziune. Asta înseamnă că acceptăm să transformăm politica de coeziune, prin definiție, o politică de dezvoltare într-un instrument corectiv pentru managementul financiar al statelor membre. Și cred că venim în dezacord cu ceea ce am discutat și cu ceea ce am agreat împreună, chiar și cu dumneavoastră, domnule comisar, în uh, întâlnirile anterioare, că nu ar trebui să se întâmple acest lucru pentru că în acest fel în loc să ajutăm regiunile i implicit beneficiarii autorităile locale uh, să beneficieze de aceste fonduri uh, creăm un efect invers sau putem crea un efect invers i anume să sancionăm beneficiarii pentru greelile guvernelor naionale. eu îmi amintesc că uh, domnul comisar lewandowski chiar a precizat acest lucru i a spus că nu i se pare corect ca pentru greelile minitrilor a guvernelor să fie sancionai beneficiarii. Uh, eu sunt de acord să monitorizăm i să condiionăm statele membre pentru a ne asigura că fondurile europene sunt utilizate corect i eficient însă în limita politicii de coeziune i la acest punct a dori să ne dai mai multe precizări. mai este un punct care se referă la uh, faptul că comisia propune reguli mai stricte privind gestiunea financiară a programelor prin introducerea unei declaraii de asigurare în materie de gestiune, însoțite de conturile anuale și de o opinie de audit independentă. Pe baza declarației anuale de asigurare în materie de gestiune, Comisia propune introducerea unei proceduri de verificare și închidere a conturilor pentru politica de coeziune. Ce facem în cazul programelor multianuale? Sigur că acest sistem se poate aplica foarte bine unor politici precum politica agricolă însă în cazul politicii de coeziune avem și programe multianuale și aici ar putea să intervină niște probleme tehnice și care, care să nu facă altceva decât să uh, aibă ca rezultat o birocrație suplimentară raportări în plus acea, sub, acel, acel supracontrol pe care noi în mod repetat am spus că vrem să l, uh, să evităm vrem să simplificăm vrem audit unic vrem un set de reguli comune pentru toate statele membre vrem uh, un dialog cu autoritățile locale însă trebuie să fim coerenți și să vedem să, să fie reflectate aceste dorințe ale noastre, aceste măsuri care noi le considerăm eficiente, să fie reflectate în final în deciziile pe care le luăm. Un alt punct la care vreau să mă refer uh, uh, este vorba despre măsurile de îmbunătățire a evaluării performanțelor statelor membre propuse de Comisie, Uh, care sunt destul de complicate așa cum uh, apar ele în text și nu sunt foarte clare și prin urmare cred că ar fi util să avem o evaluare clară a ceea ce va presupune aplicarea efectivă a acestora pentru beneficiari impactul pe care îl va avea pe termen lung uh, în materie de eficiență pentru a evita posibilele efecte adverse din punct de vedere al plăților și rambursărilor sau pentru a nu crea o povară administrativă în plus pentru managerii de proiecte. Uh, eu personal aștept din partea Comisiei mai multe măsuri concrete în baza unor evaluări clare a situației și Sigur că da, abordarea de principiu a politicii de coeziune uh, este foarte bună, însă în, uh, în, în, ultimele luni am avut o colaborare foarte bună și noi de fiecare dată am venit și am propus Comisiei măsuri concrete pe care, sigur, ne-am dori să le regăsim uh, trecând de uh, nivelul acela al principiilor cu care toți suntem de acord, să regăsim și acele măsuri concrete care să vină efectiv în sprijinul beneficiarilor. Vă mulțumesc! Thank you, Elizabeth Schröter. Mulțumesc, Elizabeth Schröter. Vă mulțumesc, vă mulțumesc domnule Han pentru unele dintre comentariile dumneavoastră cu privire la unele dintre punctele prezente în al cincilea proiect, uh, raport de coeziune, însă rămân întrebări fără răspuns. Una dintre întrebările centrale este următoarea. Spuneați în comentariile dumneavoastră că doriți uh, ca fiecare regiune să aibă posibilitatea de a promova anumite proiecte astfel încât să se atingă obiectivele uh, strategiei UE 2020. Însă, cum uh, putem să facem lucrul acesta? Pentru că acum ne dăm seama că vom avea pe viitor mai puține fonduri la dispoziție. Și în plus, să nu uităm faptul că în centrul politicii de coeziune ar trebui, conform tratatului, să stea regiunile periferice și dezavantajate. Uh, comentariile dumneavoastră în acest sens sunt uh, puțin cam neclare. Ne-ar treb- ar trebui să ne dați cât, în detalii cât se poate declara, astfel încât să ne asigurăm că nu vor apărea lucruri pe care nu ni le dorim. Și mai apoi, uh, tratatul de dezvoltare, acordul de dezvoltare. După cum am înțeles eu, uh, acest acord de dezvoltare este unul care ar trebui să, să întărească uh, planurile naționale, să le facă mai obligatorii. Asta nu înseamnă oare că nivelul național este avantajat și că nu vom mai avea o Europa a regiunilor și că regiunile sunt pur și simplu excluse din procesul de luare a deciziilor? Uh, nu înțelegem cum uh, putem uh, uh, a vorbi despre parteneriat în acest context în momentul în care partenerii pur și simplu au dreptul de a se uita la și de a accepta deciziile care sunt luate la nivel uh, național. Noastră nu ne spuneți absolut nimic despre această relație între regiuni și na- națiuni și acordul acesta. Există foarte multe puncte în cadrul acestui acord care, după părerea mea, sunt bune, pentru că um, cresc obli- obligativitatea pe care trebuie să o respecte statele membre, însă cred că există și alte aspecte care pur și simplu, în același acord, care pur și simplu dau la o parte regiunile și trebuie să luptăm împotriva acestor uh, aspecte. Noi uh, criticăm uh, acid această atitudine și mi-aș dori să aflu mai multe detalii din partea dumneavoastră. Domnul Vlasac. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych se jenom... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă alătur și eu preopinenților mei, sublinând un rol foarte important pe care îl reprezintă codecizia și discuțiile despre obiectivele viitoare, dar și, în egală măsură, cum se pot repara greșelile făcute în trecut. Trebuie să existe o analiză foarte clară, trebuie să identificăm greșelile individuale și pe mine unul. Se pare că există o problemă tehnică. Čili ještě jednou zopakuji, že pro mě je... Dați-mi voie să repet. Pentru mine unul important este cooperarea la toate nivelurile, pe baza unei abordări sprijinită pe parteneriate. Aceasta este garanția succesului, unor rezultate eficiente. Iar în momentul când pregătim noi programe, când ne asumăm noi provocări, trebuie să ținem cont de aceste lucruri și să avem analize potrivite care să analizeze toate erorile din procesele anterioare. Aș dori să-l felicit pe domnul comisar pentru activitatea sa, mai ales în ceea ce privește cooperarea urbană. Este foarte important ca acest domeniu, cooperarea urbană, să se desfășoare între sate mici și orașe, deci la nivel rural, urban, să există această legătură. Este limpede că aceste zone trebuie să coopereze. Aș dori să vă întreb cum va garanta Comisia cooperarea pe mai multe niveluri pe viitor. Doamna președinte, aș dori să-l rog pe domnul comisar să răspundă la întrebări. Mulțumesc. Voi încerca să răspund la diferitele întrebări care au fost puse de coordonatori și mai ales că au abordat aspecte diferite. Am încercat însă să le grupez răspunsurile. În legătură cu aspectul de codecizie. Eu uh, încerc la multe reuniuni uh, la care particip la, în statele membre și în regiuni să creez mai multă conștientizare despre faptul că gestionarea programelor și uh, negocierile pe tema aceasta nu sunt numai un aspect care se derulează între Comisie și statele membre la nivel național, ci că și regiunile trebuie să participe mai mult la acest proces de negociere și vorbesc aici nu numai de regiuni, ci și de autoritățile locale. La aceste evenimente constat de obicei că nivelul local se plânge tot timpul că lucrurile rămân la nivel regional și că ei nu sunt implicați. Deci că există mai multe filtre unde lucrurile se pot bloca și având în vedere multilevel governance-ul, guvernanța multinivel, niveluri, este bine să încercăm să implicăm pe toată lumea și să încercăm să îi ajutăm să se identifice cu această politică și aceasta nu se poate decât dacă au toți un drept la cuvânt și deci participă la codecizie. Ce pot să vă spun însă este că nu pot să sar peste condițiile cadru pe care le am din punct de vedere constituțional. Pot cu serviciile mele să atrag atenția de fiecare dată că există posibilitatea de a vedea cine participă de obicei la negocieri și de a ne asigura că toate nivelurile sunt implicate. Și, doamnă Schroeter, ca să vă răspund dumneavoastră, tratatul, contractul pe baza investițiilor și acordul de parteneriat a fost uh, încheiat uh, și trebuie încheiat întotdeauna în contextul constituțional, deci trebuie, în primul rând, trebuie identificați partenerii. Au existat multe discuții, după cum știți, cu Republica Federală Germania, pentru că landurile din Germania au un rol foarte puternic. Bănuiesc că, de exemplu, într-o astfel de situație legislativă, trebuie să avem un acord uh, umbrelă pentru, la nivelul național care să se limiteze la acele aspecte care sunt naționale. Avem intenția să facem acest lucru cu Germania, avem și un program uh, național operațional în domeniul transportului și acolo unde se încheie contracte operaționale, acorduri operaționale cu statele, trebuie să se încheie imediat după aceea și un acord de parteneriat cu landurile, deci cu nivelul inferior. Nu avem încă o soluție unitară și nu avem o poziție momentan definitivă, dar așa cum arată lucrurile până acum, trebuie să fim întotdeauna atenți la specificitățile naționale, având în vedere cadrul formal diferit în ceea ce privește conținutul, după cum ziceam, noi vom face eforturi pentru ca la negocierile cu statele membre să fie implicate pe cât posibil toate statele. Vreau să folosesc ocazia, după cum spuneam, să nu să fac tot ce se poate pentru ca să nu ne oprim la nivelul regional, ci să mergem până la nivelul local atunci când spunem că dorim o adevărată codecizie și o implicare a tuturor nivelurilor. În legătură cu regulile, în ce măsură se pot uniformiza acestea? Pot să vă spun că în momentul de față, în interesul beneficiarilor, trebuie să avem reguli cât mai unitare. În momentul de față se mai discută uh, legătura dintre, dintre diferitele fonduri, dintre FEDER și FSE. Cel puțin uh, în ceea ce privește aceste două fonduri uh, există reguli specifice, dar trebuie să avem grijă să nu avem o separare între aceste două fonduri, ci scopul este să avem uh, o abordare comună. Și mai ales în ceea ce privește fondul de coeziune, trebuie să vedem care este situația după noile schimbări. Foarte multă lume spune că fondul de coeziune este de are o posibilitate o, limitată de finanțare și că de fapt pentru anumite regiuni se poate până la urmă aloca aceeași sumă, dar din diferite buzunare, să spunem, ale acestui fond. Cel puțin, din câte aud eu, ca cerințe la acest fond, ar trebui întotdeauna să fie o armonizare maximă a măsurilor, a regulilor, dar nu putem să nu ținem cont de specificitățile regiunilor și țărilor. În legătură cu condiționalitatea, trebuie în legătură cu aceasta să înțelegeți că această discuție, de fapt, depășește cadrul strict al politicii regionale. Ce facem cu statele membre, noi, Uniunea Europeană, adică, care, statele membre care încalcă acorduri, de exemplu, Pactul de Stabilitate și de Creștere, după cum ați spus dumneavoastră? Eu cred și sunt în general un om optimist, că aceasta de fapt este o discuție oarecum academică, pentru că chiar acele state care au uh, încălcat în mod permanent diferite acorduri fac acum eforturi pentru ca să-și redreseze situația. După cum știți, în această primăvară am avut o discuție legată de posibilitățile de sancțiuni. Anumiți juriști uh, experți au constatat că astăzi regulile pentru fondul de coeziune de fapt conțin un paragraf, un alineat care ar fi ar permite să suspendăm promisiunile de fonduri. Însă acesta niciodată nu a fost de fapt discutat. Atunci când s-a portat discuția în comisie, mai mulți colegi au constatat că de fapt acest instrument nu se poate folosi pentru că este între ghilimele de fapt uh, se aplică la 15 țări și la 12 nu, de fapt. Și din întreaga discuție pe tema sancțiunilor s-a creat uh, următoarea concluzie, s-a detașat concluzia că dacă există sancțiuni, în orice caz, întregul buget european al unei țări trebuie să fie implicat aceasta este momentan stadiul discuțiilor. Deci toate, tot bugetul UE al unei țări trebuie să fie implicat. Pentru că există foarte multe diferențe între statele membre. Deci trebuie ca raportul de coeziune și concluziile sale să conțină această formulare total, general, europeană, aș spune, dar după aceea trebuie să înțelegem că întregul buget este implicat în această discuție. Eu n-am ascuns niciodată, și de aceea vreau să o spun și aici încă o dată, că după părerea mea, fondurile structurale sunt prevăzute tocmai pentru a lua măsuri de investiție în momente dificile pentru ca economia să crească. Deci, mie mi se pare de fapt că acesta este o abordare contraproductivă. Uh, am spus-o că ar trebui să evităm acest lucru. Și acesta a fost și punctul la care am discutat la Liej, la reuniunea informală ministerială și am uh, discutat chiar mult pe acest subiect și s-a auzit um, de fapt o melodie foarte recurentă și anume că condiționalitățile macroeconomice nu sunt dorite, ba chiar se spunea nu sunt acceptate de către unele state membre. Cel puțin statele membre prin prezente, miniștrii țărilor respective, acceptau doar o condiționalitate care se referea strict la politica de coeziune, ceea ce din perspectiva mea era cel mai important până la urmă. Pentru că dacă avem interesul comun, avem un interes de a aplica proiectele și de a le duce la bun sfârșit. În ceea ce privește auditările, auditul, Ați eh, auzit că am mai spus, probabil, că de fiecare dată statele membre trebuie să facă auditări separate, suplimentare. În parte sunt obligate să facă acest lucru. Sigur că s-ar putea simplifica anumite lucruri, s-ar putea armoniza regulile de audit. Dar trebuie să nu uităm și în acest context că, din nou, avem de-a face cu specificități naționale și mai ales cu legislații naționale care diferă și care trebuie aplicate pentru că sunt în vigoare. În ceea ce privește dimensiunea financiară, doamnă Schröter aici, am spus de multe ori că avem nevoie de un buget rațional, un buget decent. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă un buget care să se apropie de ceea ce avem în momentul de față, ca sumă. N-am ascuns de asemenea niciodată că dacă bugetul viitor va fi diferit, mult diferit de bugetul de acum, multe proiecte nu vor putea să fie puse în aplicare, pentru că avem regiuni de concurență care, având în vedere faptul că sunt foarte mici din perspectiva locuitorilor, nu primesc prea multe subvenții. Și dacă cădem sub o anumită cifră, probabil că, de fapt, costurile de administrare a programelor respective vor fi mai mari decât costurile proiectului în sine, deci decât subvențiile. Deci nu pot să vă spun acum exact o cifră care este limita inferioară, dar am subliniat importanța de a avea un buget în cifre absolute și nu în procente, în procente față de un punct de referință. Cred că relația dintre regiunile care sunt, uh, cad în sub concurență și cele de convergență este cam de 1 la 10 și sper că acest raport să fie păstrat de 1 la 10. Aș vrea să folosesc ocazia să vă spun, mai ales uh, deputaților din uh, țările beneficiare, să spunem, că este greșit, după părerea mea, să credem că dacă vom avea un buget redus, se va crea o situație în care fondurile regionale vor merge doar către regiunile de convergență. Nu este așa. Și, practic, statele care au o situație mai bună nu vor mai primi nimic. Nu este așa. Avem uh, contribuțiile nete la bugetul uh, european. De exemplu, în Germania există reguli stricte legate de această contribuție și de aceea trebuie să existe fonduri și către acele regiuni care nu cad sub, nu sunt regiuni de convergență. Deci dacă ar fi să reducem în general fondurile la politica regională, trebuie să știm că reducerea este proporțională față de uh, toate regiunile și că deci beneficiarii ar fi loviți toți. Deci e greșit să credem că vor fi loviți doar unii și că vom renunța să finanțăm uh, regiunile care deja au ajuns la un nivel uh, suficient de competiție, de concurență. De aceea spuneam că obiectivele UE 2020 nu s-ar mai putea atinge dacă bugetul ar fi prea mic. De fapt, situația este în felul următor. Avem în momentul de față 84 de regiuni care intră sub criteriu de convergență și plecăm de la premiza aceasta pentru a constata că pe următoarea perioadă financiară vom avea peste sub 70 de regiuni uitându-ne uh, la populație, avem în momentul de față 155 de milioane de persoane care lucre, locuiesc în regiunile de convergență și dacă cifrele evoluează așa cum credem noi după studiile actuale, în următoarea perioadă vom avea doar 120 de milioane de persoane care trăiesc în regiunile de convergență ceea ce arată în primul rând succesul politicii pe termen lung și în același timp arată că de fapt am putut, putem disponibiliza mijloace pe care până acum trebuia să le implicăm în uh, regiunile de convergență. Deci s-au deschis posibilități noi financiare și dacă am avea un buget uh, decent, după cum spuneam, am putea să servim uh, toate regiunile în mod corect. Uh, V-ați referit la întrebarea performanței, legată de performanță, vorbeați de un procent. Întrebarea este dacă vorbim de procente sau de cifre absolute. Eu cred că discuțiile din următoarele săptămâni și luni ne vor arăta dacă acest proiect va supraviețui, ceea ce eu mi-aș dori, și va trebui de asemenea să discutăm uh, despre felul în care trebuie să aibă loc realocarea. Însă, părerea mea este că trebuie să existe o realocare la nivel eh, european, sau că așa va fi cel puțin, și că deci eh, realocarea se va îndrepta către regiunile care au avut o performanță ieșită din comun față de obiectivele lor. Acum e prea devreme, poate, să spun ceva despre aplicarea concretă a măsurilor acestora. Mulțumesc! Mulțumesc, stimați colegi! Mai avem 10 minute și 11 vorbitori. Domnul comisar uh, ar dori să vorbească și despre strategia Dunării, care a fost recent adoptată de comisie, pentru care avem la dispoziție 10-15 minute la sfârșitul reuniunii. 10 minute, 11 vorbitori, nici dacă sunteți extrem de subcinți și de disciplinați, nu reușim să facem față, deci vă propun, Lambert, ai cuvântul. Un punct de procedură, doamnă președinte, fiindcă în comunicarea cu Comisia am uh, avut un scurt schimb de păreri privind uh, prezentarea celui de-a cincelea raport de coeziune, iar uh, Acum avem uh, o oră la dispoziție și eu cred că uh, în ianuarie avem nevoie de o nouă distribuție a timpului, fiindcă eu am primit niște răspunsuri, dar care nu folosesc mie la nimic politic. Eu vreau um, informații mai clare privind pregătirea, uh, privind structura regulamentului și vreau să mi se răspundă la întrebările mele într-un mod în care uh, să-mi folosească mie într-un mod concret. Eu vă mulțumesc pentru răspunsul, bineînțeles, dar aș dori uh, să cerem secretariatului să avem o nouă întâlnire în ianuarie pentru a merge mai în adâncimea acestor chestiuni înainte de forul privind coeziunea. Da, eu, uh, eu voiam să vă propun același lucru. Domnul comisar uh, dorește să ne vadă din nou în ianuarie. Uh, și acum cred că am putea să luăm cinci vorbitori, dar vă rog să nu depășiți un minut, după care domnul comisar vă va răspunde pe scurt și restul colegilor vor avea ocazia să adreseze întrebări în luna ianuarie. Îmi pare rău, dar așa stau lucrurile. Doamna Irigoyen, un membru nou al comisiei noastre, din câte înțeleg. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să încerc să fiu um, succintă și o să încerc să îmi um, prezint întrebările, dar mai întâi aș dori să vă dau câteva explicații în ceea ce privește uh, fondurile acestea sunt stabilite, nevoia acestora este stabilită la nivel regional. Iată de ce avem nevoie de strategii de dezvoltare în ceea ce privește capitalul fizic Credeți că în afară de PIB vă veți mai folosi și de alte, alți indicatori și criterii de evaluare a dezvoltării? Iar a doua întrebare pe care doresc să vă adresez, vă referiți la unele regiuni insulare, de pildă, cu populații scăzute și noi ne confruntăm în regiunea noastră cu această problemă. În al cincelea raport privind uh, coeziunea se vorbește despre provocarea pe care o reprezintă populația, îmbătrânirea populației. Care sunt măsurile pe care le va lua Comisia în cadrul viitoarei politici de coeziune pentru a face față densității scăzute de populație și îmbătrânirii acesteia? ultima întrebare pe care doresc să vă adresez. Parlamentul spune că este foarte important ca pe viitor fondurile să fie alocate pe baza obiectivelor de convergență, iar al cincelea raport se vorbește despre o nouă categorie intermediară de regiuni care ar înlocui sistemul de introducere sau eliminare treptată. Ar putea să ne explice Comisia ce înseamnă de fapt acest lucru? și cum rămâne cu instrumentele de asistență de tranziție. Stimați colegi, vă rog frumos să vă respectați timpul de vorbire. Domnul Michael Termopulos are cuvântul acum. Mulțumesc. Vreau să fac două observații pe scurt. În primul rând, aș dori să-l întreb pe domnul comisar care va fi impactul crizei financiare, care a fost foarte resimțit în unele țări, care a fost foarte resimțit în unele țări. Deci, care va fi impactul asupra finanțării? Fiindcă s-a spus că țările care se confruntă cu probleme financiare vor fi sancționate, că vor trebui penalizate într-un fel sau altul. Și acest lucru s-ar putea face și în cadrul politicii regionale. A doua întrebare, dacă îmi permiteți. La comisia noastră am adoptat și apoi s-a adoptat de către Parlamentul European un raport care făcea o propunere privind transparența finanțării diverselor regiuni. S-a ținut cont de acest document și dacă da, cum? Vă mulțumesc. Silvio Coni are cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnule comisar. În primul rând, vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră și uh, pentru întâlnirile regulate și foarte bune pe care le avem cu dumneavoastră și uh, care concretizează parteneriatul strâns între Comisia Europeană și Parlamentul European și cu um, partenerii noștri locali, ceea ce este foarte bine. Uh, o să abordez un subiect care se referă la politica urbană. Acesta, după cum știți, este un element foarte important pentru mine în ceea ce privește viitoarea politică de coeziune. În calitate de vicepreședinte a Urbans, această chestiune îmi, îmi este foarte dragă. Dar nu trebuie să facem aici o opoziție cu politica rurală, fiindcă aceste două politici trebuie să fie complementare. Mă îngrijorează într-o oarecare măsură faptul că această politică rurală în al cincelea raport al politicii de coeziune, nu prea uh, se face referire la aceasta și în ceea ce privește documentele uh, propuse Parlamentului European, cum ar fi strategia 2020 și așa mai departe, dimensiunea rurală este mult uh, mai puțin prezentă și adesea este complet ignorată în aceste documente. Aș dori, deci, să îmi dați mai multe lămuriri în legătură cu acest uh, lucru și să-mi spuneți dacă, într-adevăr, ne îndreptăm uh, către o mai bună coordonare între FEDER și, fondurile, și fondurile regionale și dacă această politică rurală uh, joacă un rol important în politica de coeziune care reprezintă nucleul raportului dumneavoastră. Mai am și alte întrebări, deci mă bucur foarte mult că o să ne mai întâlnim din nou în ianuarie. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Michael Teurer, dacă dorești, ai 30 de secunde la dispoziție și după aceea uh, vom mai adresa întrebări în ianuarie. Deci ești ultimul vorbitor. Is Michael with us? No, he's not. A, nu este prezent, spune doamna președinte. Foarte bine. Atunci uh, dau cuvântul domnului comisar. Este <clears throat> um, Planul de dezvoltare. E foarte important ca regiunile să înceapă încă de pe acum să se pregătească pentru negocierile și discuțiile ce vor fi purtate pe tema a, uh, perioadei uh, post-2030. 13. Există o serie de comunicări ale, comuni- ale Comisiei care prezintă o serie de posibilități pe care le avem la dispoziție în ceea ce privește transformarea, ameliorarea planului de dezvoltare. Încă o dată, aceste discuții trebuie să fie purtate cu regiunile, cu autoritățile locale, dar și cu statele naționale. Bineînțeles, însă, acestea sunt propuneri care trebuie să fie făcute de către regiuni statelor membre. N-are niciun sens ca uh, membrii comisiei să le spună celor 200 uh, de regiuni ce trebuie să facă ce trebuie să se facă la nivel regional. Noi suntem uh, un partener de discuții, un partener de negocieri și noi suntem cei care evaluăm modul în care au fost uh, atinse sau nu anumite obiective la nivel regional. Noi sunt ce, suntem cei care încercăm să ne dăm seama dacă planurile regionale sunt în concordanță cu obiectivele 2020 sau sunt suficient de ambițioase sau din potrivă. Aceasta este responsabilitatea noastră. Însă Uh, modul în care trebuie să se dezvolte o regiune poate fi stabilit de către regiunile însele. În ceea ce privește regiunile uh, dezavantajate, regiunile care sunt uh, oarecum rupte de restul regiunilor europene, bineînțeles, nu există un răspuns facil. Vedem peste tot uh, faptul că există o scădere a populației în, în zona rurală, uh, majoritatea persoanelor se mută în zona urbană, este un fenomen cu care ne confruntăm, un, un fenomen pe care nimeni nu și-l dore, dorește, iar în acest context uh, nu pot să spun decât că trebuie să colaborăm, să lucrăm cu fiecare regiune în parte. Între timp am vizitat o serie de, de regiuni, unele dezavantajate din punct de vedere geografic, izolate, care totuși au reușit să-și creeze o proprie, o proprie dimensiune economică, pornind tocmai de la caracterul uh, lor uh, de izolare. Deci au reușit să transforme dezavantajul într-un avantaj. Nu putem să contracarăm depopularea decât creind sau oferind perspective economice, perspective în domeniul educației, care să asigure rămânerea oamenilor în respectiva regiune. Iar oamenii rămân într-o regiune în momentul în care simt că au perspective acolo. Bineînțeles, acestea nu sunt măsuri care pot fi luate de pe astăzi pe mâine, de astăzi pe mâine. Însă, uh, E clar că există o serie de regiuni care se confruntă cu această problemă și tocmai de aceea soluționarea problemei trebuie să înceapă de astăzi. În ceea ce privește întrebarea la care nu am răspuns uh, inițial, în ceea ce privește politica urbană, spuneam că am pus întotdeauna accent pe zona urbană, nu doar pentru că 70% din cetățenii europeni locuiesc în zona urbană, ci și pentru că în cadrul programării uh, financiare, în cadrul programelor uh, operaționale, uh, orașele până acum nu au primit asistența necesară în zona rurală au fost deja demarate o serie de programe, fie programele agricole, cât și uh, programele noastre regionale. Deci, prin urmare, am oferit multă asistență zonei rurale până acum și acum trebuie, bineînțeles, într-o manieră cât, uh, cât se poate de concertată, fără a dezavantaja, dezavantaja pe nimeni, să uh, încercăm să îi sprijinim pe toți, să îi sprijinim să sprijinim zonele rurale, însă să nu trebuie pe viitor să nu mai punem accent în special pe Uh, sectorul agricol, pentru că există și alte companii dezvoltate în zona rurală. Până acum, din păcate, am, uh, am oferit uh, asistență în special sectorului agricol. Dar bine, toată politica noastră se datorează faptului că am înțeles că în trecut au existat o serie de deficite în ceea ce privește împăr- împărțirea fondurilor. În ceea ce privește sancțiunile acum, nici unde nu s-a spus sau nu se spune că vor exista sac- sancțiuni uh, impuse statelor membre pe baza fondurilor de coeziune sau de dezvoltare regională. Am înțeles că în multe state membre uh, sectorul privat în continuare are reticențe în a investi în programele multianuale. E clar că sectorul privat încă nu este dispus să-și asume toate uh, riscurile și responsabilitățile. În momentul de față, sectorul public uh, face mai multe investiții în astfel de proiecte. Noi, în perioada 2009-2010, printr-o serie de avansuri, uh, avanse, am reușit să uh, oferim încă 7 miliarde statelor, 60 uh, de milioane uh, statelor membre pentru a sprijini conf, uh, cofinanțarea. Este vorba de plățile anticipate. Am efectuat anul acesta plăți în Grecia, spre, spre exemplu. Pentru prima dată, uh, ajutorul internațional, sub forma unui credit, are uh, uh, următoarea condiție atașată. O parte a acestor credite acordate trebuie să fie folosite pentru demararea unor proiecte regionale, de dezvoltare regională. Pentru prima dată, anul acesta, am uh, implementat această nouă manieră de a acționa în Grecia și vom continua la fel și pe viitor. Așadar, în sectorul public, în momentul de față, situația începe să se îmbunătățească. Avem în continuare însă dificultăți în sectorul privat. În ceea ce privește regiunile de tranziție, intermediare, Există regiuni care depășesc zona de 75%, alte regiuni care se află sub acest, acest plafon, există regiuni care ajung la 100%, există în Europa uh, regiuni care uh, primesc mai mult de 7, obțin mai puțin de 75% din PIB. Există mai multe uh, categorii, așadar, de categorii de regiuni. Încercăm, se încearcă însă, ca standardele de viață și uh, nivelul de bunăstare să se îmbunătățească în continuare în toate regiunile. Ne dorim ca uh, regiunile să convergă cumva, spre deosebire de ideea phasing out, în momentul de față ne dorim sau uh, beneficiarii își doresc ca plățile să fie uh, constante cursul la șapte ani. Inițial, uh, tipul de maniera de oferire a fondurilor era diferită. Într-o primă fază se ofereau mai multe fonduri și pe, pe măsură ce trecea timpul, fondurile scădeau. Doamna președinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule uh, comisar. 5 minute pentru strategia Dunării. Sper că aveți suficient timp la dispoziție. Yes. Uh, Zitos ignomi, Chiria Proevre. Mulțumesc, domnule, domnule președinte. Mă scuzați că intervin. De obicei, dumneavoastră nu faceți acest lucru, dar mi se pare, domnule președinte, că nu ne-ați dat cuvântul și mi se pare că aceasta este o discriminare și îmi pare rău să vă zic, dar așa este. I, I could have... Da, mi-ar place să am mai multă putere și să pot să mai extind uh, întâlnirea noastră cu 48 de ore, dar dacă domnul comisar trimite uh, termină înainte de 10 jumătate, vă dau cuvântul pentru întrebare, decât dacă vreți eventual să treceți primul pe lista din ianuarie. Nu am cum să extind timpul. Știu că vreți să-mi dați această putere, dar nu am. Mulțumesc. Aș lua-o dacă mi-ați dau. Yeah, Domnul comisar, mulțumesc. Dacă doriți și văd că este cazul, vom avea o discuție în ianuarie care să fie mai lungă de o oră jumătate, sper. Eu mă voi chinui să răspund și mai pe scurt atunci. Acum haideți să vorbim de strategia Dunării. Ieri la comisie am uh, adoptat proiectul strategiei, inclusiv planul de acțiune aferent. Obiectivul este ca în aprilie la Consiliul GAERC sub uh, președinție maghiară acest plan de acțiune, această strategie să fie adoptată și să fie apoi uh, și adoptată de către șefii de stat și de guvern la Consiliul din iunie. Scopul este ca în, uh, pe fiind dat că Dunărea este fluviul cel mai internațional cu 10 state membre care fac parte din această strategie, 14 regiuni sunt implicate prin râurile afluente. Această regiune prin care trece Dunărea, aceste regiuni, trebuie favorizată, trebuie promovată. Avem pe, în această regiune 100 de milioane de oameni care locuiesc și diferite religii, avem, de asemenea, diferențe economice enorme și tocmai de aceea avem și un potențial enorm legat de Dunăre. Și avem așadar mai multe priorități. În primul rând, um, ideea dezvoltării economice a acestui fluviu, mă refer aici la transportul naval, am uh, constatat că momentan nu se exploatează nici 20% din uh, capacitate, însă uh, trebuie să îmbunătățim și situația ecologică, atât calitatea apei cât și biodiversitatea. În regiunea Dunării avem de asemenea și un al doilea pilon care se referă la dezvoltarea resurselor umane, mă refer aici la așa numitul capacity building și formarea capacităților și la dimensiunea de securitate, care și ea trebuie să fie uh, o parte din această discuție. Ca la toate strategiile macroeconomice, însă, se aplică faptul că nu trebuie să existe reguli în plus, nu trebuie să existe birocrație suplimentară, dar nici nu va exista fonduri suplimentare. Pentru că noi suntem de părere că scopul trebuie să fie ca fondurile din, uh, pe care sunt la dispoziție fonduri de preaderare sau alte fonduri care sunt acordate acestor țări pe teritoriul respectiv să fie folosite mai bine pentru a crea o plus valoare clară, ca să ne putem astfel concentra pe proiecte care nu se pot garanta decât prin colaborarea dintre mai multe regiuni. Aceasta se aplică mai ales la aspecte precum îmbunătățirea calității apei, navigarea și uh, colaborarea între regiuni și întâlniri culturale. Aceste chestiuni nu sunt posibile decât prin parteneriat. În anul 2012 vom avea primul raport intermediar pe care îl vom înainta. Cam acestea sunt până acum proiectele în uh, legătură cu strategia Dunării. Pot să vă mai spun de asemenea că acest proiect care a fost un uh, proiect uh, care a venit din partea statelor membre către noi, a, care a declanșat o adevărată euforie și sper că această euforie să se concretizeze și în măsuri uh, mai clare. Au existat peste 800 de avize în ultimele în ultimul timp, în decursul procesului și aceasta arată, bineînțeles, din nou interesul crescut pentru acest subiect. Vedem că nu mai există nicio regiune în Europa care să nu aibă interes să fie parte dintr-o macrostrategie la nivel european. Dar spuneam acum că ne uităm la spațiul Baltic și la spațiul uh, Dunării pentru a vedea care este situația și după aceea vom vedea pe baza acestor pilor, proiecte pilor cum continuăm. Mulțumesc, uh, spune doamna președinte, dragi colegi, cred că sper că sunteți de acord să avem o discuție despre Dunăre în ianuarie. Eu aș uh, zice să-i dau cuvântul domnului Angurachis să-și pună întrebarea, dar cred că a plecat, nu? A plecat. Îmi pare rău. Bine, atunci el va fi primul vorbitor în ianuarie. Avem foarte multe aspecte pe ordinea de zi între acum și vară și de aceea sper că sunteți de acord că dacă vom reuși să găsim timp suplimentar, vom avea eventual reuniuni suplimentare în prima jumătate a anului viitor, pentru că altfel nu avem cum să punem toate întrebările și să avem ocazia să primim și răspunsuri. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Zic să, eu, dragi colegi, propun acum să trecem la raportul Constanței Creel, care este punctul 5, dacă nu mă șel, pe agenda noastră, da? am făcut un switch între punctul 4 și 5. Deci mulțumesc foarte mult, domnule comisar, și aș vrea să o rog acum pe Constanțe să ne facă câteva remarci introductive despre raportul ei. Um, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte succintă. Pe lângă cele spuse la prima discuție în cadrul comisiei, nu am multe noutăți. Am uh, înțeles că documentul a fost deja tradus și împreună cu raportorii din umbră am discutat despre includerea în uh, text a tuturor propunerilor pe care le aveau ei. Asta devine vizibil în anumite puncte și anume discutăm acum într-o manieră mult mai clară guvernarea multiniveli, pluriniveluri și am decis să punem accente pe aceste aspecte și cu raportorii din umbră am discutat și despre eventuale alte priorități care ar putea fi incluse în uh, textul nostru, însă cred că este important ca în text să avem câteva priorități cheie, să ne concentrăm pe, pe aceste uh, priorități cheie. Uh, lucrul acesta l-am, uh, l-am făcut întotdeauna și cred că a fost cea mai bună uh, Uh, tehnică, dacă îmi permiteți. Important în avizul nostru este următorul punct. Ne dorim ca fondul uh, uh, de fondurile structurale să fie în continuare, să conțină în continuare fondurile de coeziune. Am văzut cât de importantă este această egidă unică în ceea ce privește planificarea financiară pe termen scurt, am spus că ne dorim să întărim pe viitor cooperarea transfrontalieră și tocmai de aceea um, acest punct este considerat de mine o prioritate. De deci, ce o prioritate? Pentru că este un punct foarte important pentru coeziunea teritorială. Adeseori acest punct este lăsat oarecum la marginea discuțiilor și tocmai de aceea eu am dorit să-l aduc din nou în prim plan în avizul nostru. Trebuie să ne asigurăm că poezia, politica de coeziune este, se află la dispoziția tuturor regiunilor, că există reguli de, uh, de tranziție, oricare ar fi acestea, pentru că Comisia încă nu le-a stabilit și tocmai de aceea cred că trebuie să negociem în continuare pe marginea unor asemenea uh, reguli de tranziție. Și eu sunt cea care scrie avizul și pentru STOA și îmi dau seama că important este banul, în fond și la urma urmei. Uh, Important sunt banii. Trebuie să fim conștienți de ceea ce am reușit până acum și să fim conștienți de faptul că această politică de coeziune poate fi promovată și pe viitor, atâta timp cât avem și pe viitor cel puțin la fel de multe fonduri ca și în momentul de față. Deci comisia noastră trebuie să spună clar lucrurilor pe nume uh, și anume nu acceptăm o eventuală uh, scădere a fondurilor. În ceea ce privește perioada Uh, de planificare financiară. Am, tematizat, am uh, prezentat și această temă. Spuneam că e nevoie de cel puțin o perioadă de șapte ani. Dacă ajungem la final la concluzia că um, avem 10 ani sau 5 plus 5, bine, și acesta este un rezultat. Însă important este să avem cel puțin șapte ani și sper că domnul Gariga, care în ultima, ultimul său uh, document, uh, care nu conținea nici măcar opțiunea șapte ani, va fi com- convins într-un final și că comitetul va reacționa într-o manieră potrivită. Și anume, sper să reușim să impunem această durată minimă de șapte ani. Dezbaterea pe care o purtăm în momentul de față cu privire la politica de coeziune și politica uh, agricolă și politica de cercetare se dorește o excepție aici. Dar avem de-a face cu două treimi din buget aici. Deci trebuie, e stupid ca pentru o parte din buget să stabilim o perioadă minimă de șapte ani și pentru uh, cealaltă parte a bugetului să avem o altă perioadă. Nu, nu este logic. Sper ca această idee a noastră să fie sprijinită atât de Comisia Regii cât și de uh, celelalte comisii, precum Comisia Sure. Am stabilit de asemenea că în cadrul strategiei 2020, această politică de care ne, uh, ne ocupăm noi Uh, afectează absolut toate domeniile pe care se canalizează strategia 2020. De asemenea, nu ne dorim o sectorializare a politicii de coeziune, dorim de asemenea, să spunem cât se poate de clar că în ceea ce privește sectorul transportului, crearea de locuri de muncă, cercetare, etc., etc., am reputat o serie de succese pe Uh, în trecut și că acest uh, succes poate fi obținut doar în cadrul uh, politicii de coeziune. Prin urmare, sectorializarea politicilor este, ar fi un pas greșit, care ar duce pur și simplu la fragmentarea politicii noastre de coeziune. În ultima dezbatere am spus de asemenea că controlele trebuie să fie orientate pe rezultate, că avem nevoie de proceduri simplificate, că avem nevoie de proceduri unitare uh, care să respecte și alt, celelalte domenii de politică uh, a, la nivelul Uniunii Europene, asta pentru că ne dorim ca fondurile să fie utilizate într-o manieră cât se poate de eficientă. Am spus din nou aceste lucruri în textul meu. Sper că propunerile mele uh, reflectă, practic, uh, ideile vehiculate de colegi în cadrul dezbaterilor și, în orice caz, pe viitor, aștept comentariile colegilor. Thomas Deutsch, uh, în calitate de raportor din umbră pentru PP. Köszönöm a lehetőséget. Mulțumesc foarte mult pentru șansa pe care mi-ați dat-o, doamnă președinte, de a lua cuvântul. Stimați colegi, în calitate de raportor din umbră din partea PPE, aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei Creel pentru acest proiect de aviz pe care l-a înaintat și pentru activitatea pe care a depus-o în legătură cu el. Este într-adevăr o activitate și o lucrare extrem de de calitate. Mulțumesc mai ales pentru că a dat dovadă de o cooperare cu adevărat exemplară. Colaborare cu, uh, vorbesc aici de raportorii din umbră de la celelalte grupuri, pentru că și înainte la consultări au existat propuneri și acestea fuseseră in, imediat uh, incorporate. Au fost uh, de asemenea incorporate în acest proiect pe care îl discutăm acum. Aceasta înseamnă că putem spune pe bună dreptate că, într-adevăr, s-a făcut o propunere bazată pe consens și deci e foarte simplu să susținem acest raport, acest proiect de aviz. Dacă îmi permiteți, totuși aș dori să mai adaug câteva lucruri și să subliniez câteva puncte pe care raportorul le-a, raportor le-a menționat deja. sau pe care le-a menționat în uh, prezentarea sa anterioară, dacă nu astăzi. În primul rând, eu cred că la punctul 15 al uh, raportului ar trebui să clarificăm mai întâi formularea și să spunem, de exemplu, că resursele care nu se folosesc la politica de coeziune deci fondurile nefolosite, să fie puse la dispoziție la, uh, pentru regiunile statelor membre. Deci cred că ar trebui să clarificăm aici formularea. Mi se pare un pic neclar în paragraful 15, aliniatul 15. Și eu voi înainta un amendament în acest sens. Acum, în legătură cu ceea ce a spus comisarul, de fapt, înainte. Nu pot decât să confirm că strategia UE 2020 este foarte importantă pentru politica de coeziune, care până la urmă este una din politicile comunitare cele mai de succes. Cu toate acestea, aș îndrăzni să spun că există comis- și la Comisie și la Parlament uh, părere comună, cum că nu putem să uh, tratăm politica de coeziune la fel ca strategia UE 2020, pentru că nu, sunt, uh, nu se suprapun total. Politica de coeziune nu se referă numai la implementarea obiectivelor strategiei UE 2020. Există, sigur, un paralelism, o suprapunere între cele două, dar există și elemente diferite. Deci ar trebui să clarificăm în acest raport faptul că politica regională în sine nu poate să fie singura responsabilă pentru îndeplinirea strategiei UE 2020. Sunt de acord cu formularea cu privire la îmbunătățirea concurenței. Susțin uh, propunerile dumneaei, doamnei raportor, dar vreau să se clarifice în text și faptul că în cazul regiunilor care sunt într-o situație foarte dificilă, doar foarte diferită, ar trebui să aplicăm alte măsuri care să fie bine orientate față de nevoile acestei uh, regiuni, pentru ca să nu îi uh, diminuăm concurența. Nu putem să fim uh, limitați în abordarea noastră și eu cred că tocmai domn, doamna raportor nu a fost deloc uh, limitată în propunerile pe care le-a făcut. Uh, Legătura între fondurile sociale și politica de coeziune, eu o pot susține. Poate că ați putea eventual să țineți cont de amendamentul meu, care vorbește despre integrare operațională, care de fapt este o cooperare practică. Asta este de fapt ce trebuie să avem între Fondul Social European și uh, dezvoltarea regională sau uh, politica de coeziune. Și, în final, două întrebări foarte pe scurt pe care le-am uh, discutat, de fapt, și data trecută. În primul rând, condiționalitatea, care este un aspect destul de critic. Sunt de acord cu abordarea colegei mele din România. Nu putem să folosim condiționalitatea uh, într-o politică de um, pedepse și recompense, oarecum ca cu biciu și cu Zăhărelu, nu cred că este bine să facem acest lucru și poate că vom discuta cu comisarul în ianuarie cum putem să aplicăm mai bine principiul condiționalității, care să se aplice fie strict la politica de coeziune, fie la celelalte politici. Deci trebuie să întrebăm mai clar comisarul acest lucru. Și o ultimă remarcă care de fapt este făcută în aproape fiecare raport, dar se pare că durează mult până când va fi implementată, se referă la simplificarea implementărilor. Trebuie să simplificăm procedura, dar am senzația că câteodată Parlamentul, Comisia și Consiliul, când iau decizii, parcă joacă jocul acela de copii când 8 sau 10 stau unul lângă altul și primul îi spune ceva la ureche celuilalt, deci un fel de telefonul fără fir și până când telefonul fără fir a ajuns la capăt, de fapt mesajul e cu totul altul decât cel pe care l-a spus uh, prima persoană și că totul se pierde pe drum. Aceasta este impresia mea de telefon fără fir. Vorbim despre nevoia de a simplifica lucrurile și pe de altă parte nu facem decât să complicăm lucrurile. Noi vrem mai puțină birocratie, mai puțină um, implementare costisitoare și trebuie să atingem acest uh, obiectiv. Nu pot decât să salut de aceea proiectul de aviz. Mulțumesc, spune doamna președinte. Înțeleg că Rica Mână nu este aici și de aceea următorul raportor, uh, François Alfonsi, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Constanț, uh, Constanțe pentru această activitate pe care ai desfășurat-o pe marginea raportului. Am reușit să ne punem de acord pe punctele principale. Vreau să insist asupra unui aspect. Trebuie să respingem mai clar renaționalizarea politicii de coeziune. Să spunem că această tendință nu este deloc uh, în spiritul tratatului de la Lisabona. Este contrară spiritului de la Lisabona care introduce coeziunea teritorială ca nou aspect. Faptul că punem la îndoială politica de coeziune teritorială practic în, în, uh, prin astfel de practici ar fi o contravenire, uh, deci o încălcare a tratatului de la Lisabona. De asemenea, un punct important ar fi să ne adaptăm nu numai la noile provocări, ci și la noile realități. E o realitate, de fapt, pe care ne-a expus-o și comisarul astăzi dimineață. Și anume că astăzi obiectivul 1 mai cuprinde 120 de milioane de locuitori, dacă nu mă înșel, erau 155 de milioane în perioada anterioară. Și în același timp vrem să menținem uh, nivelurile, uh, aceleași niveluri uh, bugetare. În același timp, fie că orice persoană care poate lua decizia zice avem mai puțin beneficiar, putem reduce bugetul. Dar, de fapt, aceasta nu este realitate, pentru că ce se întâmplă, de fapt, este că pe lângă aceste rezultate pozitive pe care le-a registrat politica de coeziune, și deci există regiuni care au devenit vulnerabile. Tratatul de la Lisabona a schimbat lucrurile. Nu trebuie să ne dăm ocazia să devenim și mai fragili și să avem și mai multe dificultăți economice. Pentru a menține așadar la nivel bugetar procentul pentru politica de coeziune, trebuie să luăm sugestia pe care ne-a făcut-o comisarul și anume obiectivul intermediar. Să afirmăm prin obiectivul intermediar că finalitatea politicii de coeziune nu se oprește la cele 75%. De fapt, scopul politicii de coeziune merge mai departe de... Se știe că spunem 75% pentru cei mai um, săraci, înseamnă 200% pentru cei bogați. Deci trebuie să continuăm să apropiem această prăpastie și să facem o integrare teritorială mai bună care ne este cerută de către tratatul de la Lisabona. Trebuie deci să afirmăm această necesitate mult mai clar pentru că astfel facem politici pe termen lung și în același timp ieșim dintr-o uh, capcană contabilă care spune avem mai puțin beneficiari, mai puțin cetățeni, deci în situații extreme e nevoie de mai puține credite. Nu e așa, sunt mai puțini uh, cetățeni foarte bine în situații extreme, dar trebuie să păstrăm creditele respective pentru că obiectivele sunt mult mai ambițioase acum decât de a ieși doar din criză pur și simplu, dintr-o situație critică, așa cum uh, am fost confruntați în ultima vreme sau, uh, după cum știm, de la țările care au intrat recent în Uniunea Europeană. Un alt punct în uh, legătură cu fondurile, mi se pare important, este să avem mai multe credite, mai multe susținere pentru cooperarea transfrontalieră. Știu că ai menționat aceasta în raport, dar trebuie mers puțin mai departe cu formularea, trebuie să devină un obiectiv mai uh, important, un obiectiv de prim plan. o politică, astfel se creează o politică europeană, pur europeană, care este practic un model pentru noile evoluții în Uniunea Europeană. Mă gândesc aici la proiectele macroregiunilor, mă gândesc la cooperările interregionale. Se vede clar că lucrurile încep să se miște și trebuie să punem la dispoziție mijloacele care să permită să răspundem acestor așteptări ale cetățenilor. Cam atâta aveam de spus. Sunt de acord cu Constanțe pe durata de șapte ani obligatorie. Cred că am fost cam lejeri în acest uh, punct. Am intrat într-o logică pe care o înțeleg din punct de vedere teoretic, Parlamentul și uh, Comisia sunt aleși pe 5 ani, vor, bineînțeles, să aibă un cuvânt important în politicile fundamentale pe care le gestionează, dar dincolo de această realitate, să zicem, uh, procedural instituțională, există o realitate concretă de pe teren și nu văd cum o politică de 5 ani ar putea să fie elaborată cu succes. Poate o strategie 5 plus 5 ar fi bună, dar 10 ani mi se pare cam mult. Gândiți-vă cum uh, facem astăzi un contract, de exemplu, din, care să dateze din, uh, înainte de 2007 sau să așteptăm 2014 pentru a putea să schimbăm în fine cursul acestui proiect. Sunt uh, totuși perioade cam lungi în momentul în care lucrurile evoluează. Cred că 5 plus 5 ar fi o variantă mai bună. 5 plus 5 e ca la... e mult mai ușor. Este ca o trecere de la 5 la 7 după cum zicea Lombert înainte, Sigur că e important să gestionăm bine durata și să fie strict, dar eu cred că totuși realitatea contează, să ne uităm, de exemplu, la realitatea economică a țărilor care sunt într-o criză economică puternică acum, trebuie să găsim răspunsuri mai flexibile. Eu sunt, deci, de părerea lui Constanțe, cu șapte ani și grupul nostru este de acord. Suntem, de asemenea, de acord că legarea sancțiunilor de politicile guvernamentale pe creditele care, de fapt, după aceea ajung la beneficiarii care nu s-au comportat greșit se fac investiții, se pune de acord uh, asupra unui program, se știe ce este util pentru Europa, pentru regiunea respectivă și după aceea uh, retragem creditele regiunii respective, deși știm că aceștia își aplică banii cum trebuie și cheltuiesc cum trebuie și sunt compatibili cu strategia noastră, numai pentru a pedepsi, de fapt, pe altcineva. Sunt pur și simplu pe lângă aceste strategii și nu sunt de acord cu ele. Iată remarcile pe care le-am eu de făcut și vom colabora, bineînțeles, pe viitor pentru a ne pune de acord pe aceste propuneri. Thank you very much, uh, Marcus Piper. Marcus Piper urmează. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Câteva comentarii scurte, subcinte. În procent de 90% suntem de acord cu cele spuse uh, în acest document. Sunt încântat de punctul 5 în special și sunt încântat de faptul că se spune aici că avem nevoie de uh, susținerea infrastructurii, de asemenea asta pe lângă obiectivele 2020. Deci mi se pare extraordinar faptul că s-au stabilit și alte obiective. În ceea ce privește durata perioadei uh, financiare, mai întâi de toate trebuie să ne întrebăm dacă nu distrugem noi cu propunerea noastră de șapte ani uh, echilibrul. Oare uh, nu e mai bună propunerea 5 plus 5 pentru că oferă mai mult echilibru? În cazul în care uh, pentru cea de-a doua perioadă de 5 ani am putea uh, stabili un caracter, caracter mult mai obligatoriu, atunci am putea să, uh, să exploatăm această propunere de 5 plus 5. Uh, deci haideți să discutăm încă o dată această perioadă, această limită, pentru că 5 uh, plus 5 nu e o propunere de lepădat. Bineînțeles, există colegi care spun că atunci când vine vorba de criteriile de stabilitate și respectarea acestora, nu trebuie să atingem politica de coeziune. Da, îi înțelegem. Însă, pe de altă parte, știm că avem de-a face cu aceleași state, din nou și din nou, asta pornind de la toate rapoartele pe care le obținem. Deci știm că aceste state, fie voluntar, fie involuntar, uh, încalcă car criteriile de stabilitate. Și în acest context putem spune că fondurile de coeziune sunt folosite bine în aceste state? Nu, nu putem spune lucrul acesta, pentru că nu este corect. Deci, cred că și în acest context ar fi bine să găsim o mai bună formulare care să meargă uh, la rădăcina acestei probleme. Bine, uh, mi-aș dori ca a noastră comisie să fie mai conștientă de, de contextul în care acționăm și, pornind de la această conștientizare a cons- contextului, cred că ar fi bine să găsim o formulare pe care să o putem susține cu toții. Joachim Zeller. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Marcus spune 90%, ei bine, eu sunt uh, de acord cu 98% dintre comentariile doamnei Crel și din uh, Uh, și uh, cu 98% dintre aspectele prezentate în textul ei. Mă bucur că, într-o manieră compactă, discutăm aici politica de coeziune și o descriem, de asemenea, pe această politică într-o manieră compactă. Haideți să nu ne înșelăm noi pe noi. Până în momentul de față am purtat o serie de discuții teoretice, formale, însă, în momentul de față, nu uh, ne-am întâlnit aici pentru a discuta la nivel teoretic anumite uh, politici, ci ne-am întâlnit aici pentru a pune pentru a da esența acestor politici, iar politica de coeziune a fost una dintre cele mai importante politici europene și trebuie să rămână la fel de importantă pe, eh, importantă pe viitor. Deci în ianuarie din nou vom discuta această eh, problemă, avem noul raport și avem posibilitatea de a schimba lucrurile și a da mai multă substanță discuțiilor. Eh, din punct de vedere practic, în ceea ce privește lucrarea cu aceste, lucruri, cu aceste fonduri de coeziune, cele, cei șapte ani de zile sunt perioada uh, potrivită. Am, am experimentat deja această perioadă, am văzut că funcționează, deci haideți să nu mai continuăm ex, uh, experimentele și pe viitor. Nu sunt însă de acord cu faptul că diferitele politici uh, vor avea uh, durate de planificare diferită. Uh, asta dacă ne uităm la ansamblul bugetului uh, comunitar. Nu mi se pare că am obține rezultate bune dacă facem această dif- diferențiere. În ceea ce privește renaționalizarea și sectorializarea politicilor, sunt de asemenea împotrivă pentru că suntem într-o etapă în care avem nevoie de mai multă politică comunitară. Uh, în adevăratul sens al, cu, al cuvântului. Iar în momentul de față, cred că po- de, uh, politica de coeziune a fost un exemplu de, uh, de colaborare în adevăratul sens al cuvântului la nivel uh, de Uniune Europeană și de aceea nu ar trebui să o schimbăm. Uh, Politica de coeziune este o temă pe care o discutăm aici în Parlament, o discutăm și cu uh, Comisia Europeană, însă opinia publică nu a prea aflat nimic despre discuția noastră. Uh, Marx, dacă nu mă înșel, spunea că ideea devine o, o putere în momentul în care cuprinde uh, opinia publică. Cred că strategia 2020 va tra- se va transforma într-un succes uh, doar în momentul în care ea, va fi, ea va fi asumată de către regiune, adică în momentul în care regiunile își vor asuma obiectivele 2020. De pe baza, pornind de la această premisă, ar trebui să purtăm discuția cu comisarul, să trecem de nivelul național, să purtăm discuții mai aprofundate. Marcus Piper vorbește despre sancțiuni adresate celor care folosesc într-o manieră greșită fondurile. Fondurile fie nu sunt uh, folosite adecta, adecvat, fie sunt folosite pornind de la bunul plac al statelor uh, al, uh, al nivelului național, pentru că autoritățile regionale nu sunt uh, implicate în discuții. Ei, aceasta este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm, după părerea mea. Și, bineînțeles, fiecare în statul pe care îl uh, reprezintă trebuie să facă curățenie. Uh, în ceea ce privește avizul, vă mulțumesc mult pentru acest aviz. Nu ar trebui să-l încărcăm prea mult, să îl fragmentăm, să rămânem la aceste um, priorități cheie, iar cei care se află în comisia specială trebuie să lupte în continuare pentru a păstra politica de coeziune ca pilon al politicii comunitare. Vă mulțumesc. Domnul Kelly. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori mai întâi să comentez uh, în legătură cu ceea ce a spus colegul care a plecat. A spus că a avut senzația că s-a făcut discriminare pentru că nu i s-a dat cuvântul. Eu aș fi vrut și eu să iau uh, cuvântul, dar eu nu sunt de acord cu el. Aceasta este părerea lui personală și dacă n-ai decât 10 minute și ai 11 vorbitori, nu ai ce să faci. Trebuie să accepti decizia președintelui și nu este corect să spui că face discriminare. În uh, al doilea rând, în ceea ce privește cadrul, uh, calendarul, eu nu sunt neapărat uh, îngrijorat de 5 plus 5 sau 7, puteți să faceți 5 plus 3 și să amendați la fiecare 2, 2 ani sau la fiecare mandat. În orice caz, trebuie să luăm o decizie pe această temă și trebuie să putem să avem rațiunea să facem, să luăm decizia care trebuie. Thomas uh, spunea înainte, aspectul legat de simplificare este cel mai important. Prea mulți bani, prea mult timp, prea mult efort pentru uh, procese care ar putea să fie simple. Aceasta mi se pare uh, un punct important. Trebuie să folosim, de fapt, șansa crizei economice și să încercăm să facem lucrurile mai bine, să vedem unde a, să vedem progresul, să vedem dezvoltarea, să vedem unde avem potențial pentru a dezvolta infrastructuri și știu că toată lumea în Uniunea Europeană cere acest lucru. Dacă putem să facem acest lucru pentru a le satisface această dorință, eu zic că acesta ar fi adevăratul succes. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnul Vlasek. Slovo. Mulțumesc. Eu cred că acest raport este un supliment foarte bun la abordarea noastră generală în domeniul uh, politicii regionale. Cred că eu sunt de acord în procent, uh, cu acest raport într-o proporție de 96%. Aș vrea să subliniez însă un lucru. Trebuie să îmbunătățim uh, colaborarea între proiectele individuale, între diferitele proiecte. Proiectele sunt finanțate prin diferite fonduri și noi uh, trebuie să urmărim felul în care acestea sunt uh, interconectate. Deci este importantă gestiunea și urmărirea programelor. Vreau să subliniez și ce a spus Kelly, domnul Kelly înainte. Trebuie să ne concentrăm mai mult pe rezultate. Trebuie să încercăm să garantăm o folosire mai eficientă a fondurilor. Eficiența este foarte importantă pentru că foarte des se schimbă regulile pe parcursul unui proiect și atunci trebuie să fim mult mai flexibili. Pe de altă parte, nu cred dacă este important, nu cred că e important, având în vedere situația actuală, să sporim uh, fondurile. și să garantăm uh, o creștere mai bună. Acum aș vrea să mă întorc la abordarea de parteneriat. Nu vorbesc aici de parteneriat între regiuni și nivel național, ci vreau să subliniez municipalitățile. Toate aceste probleme trebuie discutate însă și la nivelurile locale, la nivelul cel mai de jos. Acest lucru va spori și eficiența rezultatelor noastre. Și un ultim comentariu. Cred că e vorba de articolul 18. Aici dumneavoastră ați subliniat că este o idee foarte bună să sporim aceste fonduri pentru co- promovarea cooperării în acest eh, context. Eu nu sunt de acord, pentru că proiecte care sunt finanțate din Fondul Social European, deci proiecte soft, așa zis, folosesc foarte mulți bani pentru multă publicitate în mass media și așa mai departe și nu cred că este util. Eu cred că aceste fonduri ar trebui folosite pentru măsuri practice și să vedem cum sunt canalizați banii și pentru ce sunt folosiți. Mulțumesc, Iosif Matulă. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă alătur și eu felicitărilor pentru doamna raportoare oricum suntem mult peste 90% ca medie în aprecieri și în acordul nostru legat de cele prezentate. Și sigur, cu toate că s uh, prezentat, au prezentat câteva lucruri, uh, vreau să mă opresc încă o dată, în primul rând la această concentrare tematică la pactul teritorial de care vorbim în cadrul politicii de coeziune și care uh, trebuie să ne asigurăm că nu va produce vulnerabilități care n-au existat până acum. Aș porni discuția legat de faptul că o recunoaștem, politica de coeziune este una dintre cele mai importante politici ale UE și este de succes. Noi trebuie să ne asigurăm că va fi și de mai mare succes în continuare. Și atunci când uh, vorbeam de concentrare tematică, de subsidiaritate, de rolul care trebuie să-l aibă toți actorii, începând cu statali, regionali, locali. Uh, mă gândesc la echilibru oraș, uh, orașe mari, orașe mici și spațiu rural. Este clar și pentru mine rolul pe care trebuie să-l aibă orașele mari. Ele sunt motoarele de dezvoltare, sunt polii de creștere industrială. Dar când vorbim, cred, de majoritatea celor 84 de regiuni cu încă o sută cincizeci și cinci de milioane de cetățeni europeni, eh, cred că dacă am rupe acest eh, echilibru, am crea mari probleme și mă gândesc la orașele mijlocii, orașele mici și chiar zona rurală. Aici cred că va trebui să fim atenți și să găsim cea mai bună soluție pentru a rezolva acest macroechilibru, îndrăznesc să spun, mediu urban din orașele mari cu orașele mijlocii, mici și chiar spațiu rural. Uh, după aceea, mă alătur celor spuse de colegul Deutsch. La... Noi venim în acest moment cu sancțiuni, cu constrângeri, cu reguli noi, dar va fi obligatoriu să mergem în paralel și cu simplificarea în continuare a întregului proces privind politica de coeziune de utilizare a fondului comunitar, iarăși pentru a nu rupe echilibrul de succes al politicii de coeziune în tot ce înseamnă implementare fonduri europene. Și, nu în ultimul rând, uh, încă o dată spun, mă alătur uh, propunerii colegului Deutsch legat de acele cheltuieli, uh, acele fonduri necheltuite care să rămână regiunilor din statele membre, precum și faptul consider că e bine să păstrăm încă cel puțin o perioadă de timp uh, regulile N plus 2, N plus 3, gândindu-ne și la regiunile actuale, dar de ce nu și la, cele, la statele care urmează să intre în continuare în Uniunea Europeană. Mulțumesc și încă o dată felicitări! Thank eh, Vă mulțumim, Monica Smolkova. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îi mulțumesc doamnei raportor pentru efortul depus. Acest raport poate fi rezumat în următorul fel. Dacă ne dorim ca strategia UE 2020 să fie un succes, atunci trebuie să acceptăm punctele 1 până la 19 din acest aviz. Bineînțeles, fiecare paragraf în parte poate fi îmbunătățit, însă niciunul dintre paragrafe nu poate fi șters. Um, punctul 10 este cât se poate de important. Succesul politicii de coeziune necesită fonduri uh, fonduri și uh, mijloace, resurse financiare. Deci, prin urmare, resursele financiare nu pot să scadă mai mult decât resursele pe care le aflăm în momentul de față pentru prezenta perioadă de finanțare. Dacă bugetul va fi scăzut, vor exista urmări proporționale în fiecare stat membru în parte. Însă, bineînțeles că există o mare diferență în momentul în care se iau uh, resursele financiare de la uh, regiuni unde salariul mediu este de 100, 1600 uh, de euro și alt lucru este dacă luăm fondurile astea din zonele rurale unde există zone rurale în care salariul minim este de 200-300 de euro. În momentul de față, uh, Parlamentul și, Com- uh, și Comisia au ajuns la un acord, însă Consiliul nu este de acord cu acest consens. În momentul de față, Consiliul pare a fi un instrument al statelor naționale care își urmează propriile politici uh, Uh, minimaliste. Trebuie să le arătăm statelor membre că în cazul în care nu există suficiente fonduri în buget alocate acestui domeniu, atunci statele sărace vor fi cele care vor uh, suferi cel mai mult. În ceea ce privește uh, strategia 2020, șapte ani este cea mai bună perioadă, după părerea mea, pentru atingerea obiectivelor. Silvio Coni. Silvii, uh, uh, de fapt ești Sophie, îmi cer scuze că te, uh, te botez de fiecare dată. Mulțumesc, îmi place și prenumele acesta, mulțumesc, doamne președinte, nu e nicio problemă. În primul rând, vreau să o felicit, după cum a spus și colegul meu dinainte, pe doamna Creel pentru ceea ce a realizat prin acest proiect. Nu vreau să reiau tot ceea ce s-a spus, în legătură cu perioada de programare. Eu sunt de acord și cu Marcus Piper și cu François Alfonsi. Ideea de 5 plus 5 poate să pară, de fapt, cea mai adecvată dacă stăm să ne uităm, pentru că ea reprezintă, practic, o coerență cu politicile, cu acțiunile politice ale Parlamentului European și ale Comisiei Europene dar aceasta numai dacă se fac uh, modificări în cursul acestei perioade lungi de programare. Să explic pe scurt ce vreau să spun. Programarea actuală, deci perspectiva financiară 2007-2013 și mm, programele pentru aceasta au fost elaborate în 2005. Însă conjunctura economică din 2005 era departe de cea de astăzi. Atunci când acest program a fost propus și când a fost adoptat, cu toții nu ne puteam imagina care vor fi uh, consecințele acestei crize, cel puțin acum, uh, să zicem, la jumătate de parcurs. Cred că important este să putem adapta regulile politicii de coeziune la, la contextul care se schimbă și la, la realități. Deci 5 plus 5, da, sunt de acord cu rezerva să putem să intervenim uh, pentru modificarea regulamentului în această perioadă lungă. Mulțumesc. Elioro are cuvântul. Oui, uh, merci, madame présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să subliniez uh, calitatea raportului doamnei Creel. Vreau doar să fac o scurtă remarcă. Vreau să spun că acest raport ar putea să fie ocazia de a preciza câteva politici, de a le face mai clare. Tratatul de la Lisabona spune că trebuie să se promoveze coeziunea teritorială, solidaritatea. În același timp, sunt, există o concurență între regiuni pentru obținerea fondurilor. Cred că există o oarecare ambiguitate între concurență și coeziune. Oare n-ar fi ocazia acum să dăm o definiție mai clară a ceea ce înseamnă, de fapt, coeziunea teritorială? Cred că am putea face această precizare pentru că există o adevărată ambiguitate între anumite concepte uh, ca de exemplu concurența, coeziunea, solidaritatea. Asta este simpla scurtă remarcă pe care vreau să o fac uh, în legătură cu acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Am încheiat astfel lista vorbitorilor. Cred că nu mai dorește nimeni. A, doamna Schröter, doriți să mai luați cuvântul? Bine, poftiți. Nici nu, dass ich, äh, mich, äh, dass nicht wollte, sondern... Nu doar că vreau, vreau să pun și eu, să fac și eu câteva, câteva comentarii, ci chiar mi-am anunțat această dorință de la începutul discuției. M-ați notat acolo pe foaie, sau cel puțin așa am crezut. Uh, două aspecte vreau să pun în uh, discuție, pentru că în Comisia Sure am, am fost și eu prezentă la discuțiile cu privire la această temă. Mi se pare că ambele comisii trăiesc în propria lor lume. Singura posibilitate de a uh, Uh, stabili lucrurile clar, uh, revine grupurilor politice. Mi se pare însă că există mari diferențe de opinie între cele două mari uh, grupuri politice reprezentate în Parlamentul European în ceea ce privește perioada de programare și cred că nu putem face nimic înainte de a rezolva această problemă. În cadrul SURE am spus că nu îmi pot imagina că acest Parlament ar putea, în majoritate, să voteze uh, o perioadă de 5 ani. Fiecare dintre noi a văzut uh, sau știe ce ar însemna această perioadă de programare la fața locului. Însă, există o voință politică cât se poate de clar exprimată de Parlamentul European în ceea ce privește discuția comună, purtarea unei discuții comune cu privire la perioada bugetară și perioada de programare. Deci, a, cred că există deja o majoritate în cadrul Parlamentului, există o opinie de, uh, prezentată de, sau uh, asumată de, masu, uh, de majoritate. Deci, haideți să rezolvăm toate astea. Două treimi uh, Uh, din buget, are o perioadă de programare de șapte ani și restul uh, cinci ani sau alte perioade, nu cred că e posibil să, să acceptăm o asemenea uh, punere în aplicare a deciziilor noastre. Dar am spus asta cât se poate de clar la sure. E clar că trebuie să ajungem la un numitor comun și cred că tocmai de aceea nu avem nevoie în momentul de față de ședințe ale comisiilor, ședințe care se desfășoară în paralel. Haideți să discutăm împreună cu toții. Deci cer uh, președinților să se gândească cum ar putea să soluționeze problema. Aceeași problemă am avut-o și la nivelul împărțirii fonduri, uh, fondurilor din politica de coeziune. Am avut și o rezoluție a Parlamentului uh, promulgată cred că la finele lunii octombrie, în care Parlamentul European spunea clar că politica de coeziune trebuie să rămână în continuare o politică de sine stătătoare și doar în cazul acesta, după părerea noastră, putem să ne uh, să fim convinși că, ating, că vom atinge obiectivele 2020. Însă, a împărți această politică de coeziune în patru uh, a, în patru uh, uh fracțiuni și a, uh, a purta discuții în paralel mi se pare stupid. Nu are sens să facem lucrul acesta. Trebuie să oferim opiniei publice o imagine coerentă, unitară. Cum, cum am putea să le prezentăm uh, cetățenilor discuțiile pe care le putem um, purtăm în momentul de față? Tocmai de aceea, Constanțe, pledez pentru următorul, uh, următoarea propunere. Toate aceste puncte trebuie să fie cât se poate de clar spuse în timpul negocierilor. Trebuie să avem o poziție clară, trebuie să avem formulări mult mai sucinte și mult mai clare, să nu lăsăm loc de interpretare în uh, formulările noastre, să avem o poziție clară și să le spunem tuturor uh, celorlalți că uh, comisia noastră are o poziție cât se poate de solidă. Și în plus, uh, haideți să pornim o uh, discuție fie între delegații, fie o, uh, o discuție comună între cele două comisii uh, competente pe fond, pentru că avem nevoie de discuții de acestea unitare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, Constanță, ai cuvântul. Ja, ganz herzlichen Dank. Äh, mulțumesc foarte mult uh, pentru toate ideile care au mai venit de la colegi. Voi încerca și eu să mai uh, introduc câteva din amendamente pentru că nu am înțeles de fapt să existe de fapt o controversă pe vreun punct. Însă aș vrea să clarific un lucru în legătură cu perioada. Am spus aici șapte ani. Am spus șapte ani, s-a dovedit a fi o perioadă bună, dar am lăsat-o deschisă pentru eventuală prelungire. Deci, de două ori cinci ani mi se pare de asemenea foarte bine. Uh, Cred că putem să clarificăm lucrurile că nu se poate mai puțin de șapte ani. Asta mi se pare important. Dar sunt de acord cu doamna Schröter. Din grupul meu știu că lucrurile sunt mai dificile, lucrurile sunt împărțite și nu știu cum va, și cum va arăta votul. Există momentan propunerea ca să dezbatem eventual împreună uh, și mi se pare bine să facem această propunere. Având în vedere aspectul de democrație, trebuie spus, dacă îmi permiteți, că nu știu dacă este foarte util să intrăm într-o alegere europeană, într-o campanie electorală. Nu știu ce să zic, pentru că nicăieri participarea la alegerile europene nu este excepțională și dacă noi purtăm în campania electorală o dezbatere despre finanțarea Uniunii Europene, eu nu știu unde va duce această dezbatere și ce va ieși din ea și dacă nu cumva procesul de integrare europeană și democrațiile din Europa vor suferi mai mult decât vor fi promovate și ajutate. De aceea, din aceste motive, eu sunt pentru o discutare a subiectului între campanii electorale, unde de fapt nu e o miză electorală, ci unde chiar ne interesează subiectul. Poate că cei șapte ani nu toată lumea este de acord cu ei, sunt destul de democrată ca să știu că se poate să ajungem eventual la o altă părere dacă suntem în minoritate, dar în ceea ce privește democratizarea uh, planificării pe termen mediu, ar trebui totuși să discutăm și despre aceste aspecte. Nu putem însă să introducem acest lucru într-un aviz. Acesta este un proces de formare, de opinie pe care putem doar să-l facem împreună cu Comisia Sure, eventual, pe parcurs. Domnul Gariga trebuie să... Vreau să-i prezint domnului Gariga proiectul de aviz, pentru că doresc să-l conving ca eventual în raportul său să preia deja părți din acest aviz. Este clar că va trebui votat și la sure, dar um, poate că deja el introducând în raportul său anumite aspecte să fie mai simplu să se accepte aceste puncte. Știu în ce măsură voi avea succes. În legătură cu pedepsele. În această aviz eu nu am uh, discutat decât despre politica de coeziune ca instrument uh, de pedeapsă dacă pactul de stabilitate nu este uh, discutat, nu este încălcat. Pentru că dacă există un abuz, bineînțeles, trebuie să fie pedepsit, pentru că frauda e fraudă și trebuie pedepsită. Însă, este evident că, de fapt, acestea sunt două lucruri diferite și că am putea, eventual, să clarificăm care sunt cazurile la care ne gândim. Pentru că aici nu avem decât o singură propoziție și trebuie să spunem că toate regiunile trebuie să fie implicate și că cele mai defavorizate sunt cele mai defavorizate și trebuie susținute. În orice caz, pentru regiunile care nu intră în aceste două categorii, este nevoie de o regulă. Nu sunt foarte sigură um, de prezentarea domnului Han, care nu cred uh, dacă chiar există deja o regulă de tranziție sau un nou obiectiv. În acest aviz, uh, nu știu dacă trebuie să nu știu dacă însă deci trebuie să trecem acest lucru în aviz pentru că poate este prea devreme, dar oricum sunt uh, foarte curioasă să văd ce amendamente vin și după aceea vedem ce facem cu acestea. Și mulțumesc foarte mult oricum pentru colaborare. Thank you very much, Constanze. Now the only... Mulțumesc foarte mult, Constanțe. Singura decizie pe care trebuie să o luăm astăzi este termenul pentru depunerea amendamentelor. Fiind dat că acest raport este important, aș vrea să sugerez să ne dăm șansa să avem timp până pe 16 decembrie la ora 18 pentru amendamente, că trebuie să votăm în ianuarie. Da, Constanțe? Domnul președinte, dacă îmi permiteți, eu aș vrea mai repede să fie termenul, pentru că colegii știu ce vor, în trei zile pot să noteze ce vor, nu cred că problema este că nu au destul timp dar mai urmează să fie prelucrat ce trimit ei și mi-e teamă că domnul Doci va trimite în maghiară propunerile sale și din păcate nu o să pot să fac prea multe cu acest document, va trebui să aștept traducerea și trebuie să decidem la sfârșitul lui ianuarie dacă vrem să mai introducem un aviz la timp amendamentele. Deci eu, din câte am înțeles, pe 14 ar fi mai bine, mi-au spus și ceilalți. Dacă pe 14 la ora 12 ați putea să puneți ca termen. Mulțumesc. Which means Tuesday, which means basically you have... Deci marți. Bun. Constanța Crel ne-a făcut deci această propunere, fiindcă are nevoie de mai mult timp pentru a include toate amendamentele și dorește data de 14 decembrie. Marți. Marți, la ora 6 după masă, da? Bun. Trecem mai departe la punctul 4 de pe ordinea de zi. Sper că sunt toți experții aici. Vreau să vă spun că la ședința anterioară am cerut experților să efectueze un studiu privind interrelația între fondurile structurale și furnizarea de servicii de interes economic general. Acest studiu a fost întocmit și răzbun venit domnului profesor Massimo Florio. Îi dau cuvântul pentru a ne prezenta acest studiu. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, este o onoare pentru mine că vă pot uh, prezenta acest studiu Titlul acestui studiu poate fi interpretat în două ori, fie ca o afirmație a faptului că există o relație între fondurile structurale și serviciile de interes general, fie și potențialul pentru livrare de servicii transfrontaliere, fie cu un semn de întrebare. Iar aici întrebarea este dacă, la nivel european, această interrelație este bine stabilită. Iar noi vom încerca să vă facem o trecere în revista a concluziilor noastre, a constatărilor și a recomandărilor noastre. Acest studiu a fost întocmit de o echipă internațională, inclusiv Departamentul de Economie a Universităților din Milano Universitatea de la Liege, Centrul pentru Relații Industriale de la Milano și Institutul pentru Politici Publice și Gestiune Publică de la Vilnius. Aș dori să vă spun că la această reuniune participă și Barbara Sac, coautor, și doamna Silvia Vignetti de la CSI-le din Liege. Profit de această ocazie pentru a vă spune că avem o relație extraordinară cu administrația Departamentului de Politici uh, Structurale Ivana Katsanova și Esther Kram. În ceea ce privește conținutul raportului, trebuie subliniate două aspecte. În primul rând, este vorba despre faptul că acest raport oferă oferă o analiză critică a uh, serviciilor de interes economic general și ne-am hotărât ca în cazul acestei dezbateri să folosim scrierea, formularea servicii de interes economic general cu economic între paranteze, deci SI între paranteze EG. Eu, unul, aș dori să vă spun că granițele între un serviciu de interes general și un, interes, un mă scuzați, serviciu de interes economic general, după mine, sunt absurde. O să mă refer, deci, la servicii de interes general, ca categorie mai largă, Iar uh, conținutul acestui concept și importanța sa în ceea ce privește politica regională reprezintă un aspect care poate fi perceput în mai multe moduri. Odată putem să luăm în considerare chestiunea accesului universitar, o, oh, mă scuzați, universal la aceste servicii, care poate fi care are o dimensiune financiară, economică și, uh, într-o oarecare parte, socială. Și un alt aspect îl reprezintă calitatea serviciilor. Iar al treilea aspect se referă la protecția consumatorilor sau utilizatorilor. Deci se, sunt implicate aici diverse politici um, europene. Iată aici câteva exemple dintr-un studiu de cartografiere a acestor servicii publice de către CEEP, în ceea ce privește ce, ce putem înțelege prin aceste servicii de interes general. Și după cum puteți vedea, acest concept este larg, se referă la rețelele de utilități, la serviciile administrației, public, administrației publice, educație, servicii sociale și de sănătate, Uh, sport și petrecerea timpului liber, servicii socioculturale și altele. Studiul nostru are două dimensiuni. În primul rând este vorba de o dimensiune macro și, pe de altă parte, avem o dimensiune micro. Pentru a putea să ne asigurăm că deschideți cel puțin o dată acest raport voluminos, nu știu sigur dacă dumneavoastră o să-l citiți eh, din scoarță în scoarță, dar ca să mă asigur totuși că aruncați ochii asupra lui, aș dori să încep eh, cu un element pe care uh, nu-l, va, nu voi mai menționa. La pagina 113 a documentului veți găsi o hartă. cu 27 de proiecte sprijinite de fondurile structurale un proiect pe țară. Și așa ați putea înțelege cum sunt cheltuiți banii de la fondurile structurale în domeniul serviciilor de interes general. Am inclus în această mostră unele proiecte foarte mici și unele proiecte mai mari. Și dați-mi voie să vă dau un exemplu de astfel de proiecte. O să mă refer la un proiect din aceste 27 care se referă la servicii transfrontaliere, a doua parte a titlului. Și în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră, s-ar putea să vă gândiți la un proiect mare, greu, cum ar fi o cale ferată sau o conductă uh, gazeiferă Uitați-vă la pagina 147 și la proiectul despre care se vorbește acolo. Este vorba de proiectul Baltic e-Health, Baltic, uh, sănă, sănătate electronică în zona baltică. Iar aici uh, avem Estonia, Lituania, Suedia, Norvegia. Aceste țări fac uh, um, schimburi de informații în domeniul radiologiei și ultrasunetelor. Vă rog să dați la pagina 152 a raportului, unde veți vedea două proiecte pilot ale acestui raport, care se referă la spitale din Danemarca, Vilnius și Tallinn, implicate într-un schimb de informații tehnice privind analize radiologice pentru a rezolva o problemă legată de capacitate din Funen, din Danemarca, și se folosesc de doctorii experimentați din Estonia și Lituania pentru a rezolva această problemă. Iată un exemplu greitor despre ce se poate realiza la scară mică prin cooperare transfrontalieră în domeniul fondurilor structurale. Haideți să mergem mai departe acum la dimensiunea macro, generală, să-i spunem așa, a acestui subiect. Dați-mi voie să încep cu un aspect care probabil vi se pare la ordinea zilei, dar care cred că merită să fie accentuat. Este vorba despre faptul că serviciile de interes general sunt o parte integrantă a modelului social european. Modelul european al societății se întemeiază pe faptul că cetățenii au acces, indiferent de venit, indiferent de locul unde se află, au deci acces la servicii de interes general de calitate. Există o dezbatere vastă la nivel european, îmi, amint, îmi amintesc de uh, Cartea Albă și Verde privind serviciile de interes general, totuși este uluitor faptul că integrarea între dezbatere, această dezbatere privind serviciile de interes general la nivel european, și dezbaterea privind politica regională este atât de fragilă. Uluitor este acest lucru, fiindcă o mare parte din proiectele pilot finanțate de fondurile structurale au legătură cu serviciile de interes general, astfel încât, în mare parte, cei care, se, care, cei care lucrează la DG Regio trebuie să se ocupe de servicii de interes general Având o abordare total diferită, pe de o parte, față de cei care lucrează la DG Piața Internă. Iată deci că cele două ramuri ale politicii europene, este vorba de integrarea piețelor și politicile referitoare la sprijinirea dezvoltării regionale, nu sunt bine integrate. Iar în acest studiu, noi am propus îmbinarea și integrarea acestora, fiindcă sunt în continuare lacune foarte mari în ceea ce privește furnizarea de servicii de interes general la nivel european. Acest lucru este mai pregnant în uh, statele membre care au aderat de curând dar nu este doar limitat la acestea. Dacă facem o comparație între nivelul de furnizare a serviciilor de interes general la nivelul sănătății, învățământului, a energiilor regenerabile și așa mai departe, deci facem o comparație între țările nordice și unele regiuni sudice ale Uniunii Europene, chiar și în cadrul uh, celor 15 state europene mai vechi, diferențele sunt strigătoare la cer. Aceste discrepanțe reprezintă o provocare pentru integrarea economiilor noastre, un obstacol. Un exemplu grăitor reprezintă telecomunicațiile. Unul dintre proiectele mici pe care le-am analizat se referă la finanțarea comunicarea digitală pe bandă largă în zonele muntoase. Noi uh, am avut ca exemplu Grecia. Și dacă dorim să existe cooperare teritorială fără circulația persoanelor, o Alternativa ar reprezenta circulația informației. Dar pentru a avea schimb de informații la viteză foarte mare, avem nevoie de rețele pe bandă largă, chiar în momentul în care piețele nu pot oferi această infrastructură doar pe baza profitului pe termen scurt. În ceea ce privește serviciile sociale, există discrepanțe semnificative și aici. Dar situația diferă. Spre deosebire de telecomunicații, aceste discrepanțe nu se manifestă între noile state membre și vechile state membre, ci se manifestă chiar între vechile state membre. În ceea ce privește serviciile legate de mediul înconjurător, aceasta este o altă categorie a serviciilor de interes general, unde se manifestă discrepanțe uriașe. Este vorba de ape uzate și deșeuri solide urbane. Energia durabilă, un alt exemplu. Este interesant de văzut, și s-a făcut referire la acest lucru și de domnul comisar în această dimineață, dacă ne gândim la obiectivele 2020, iar o parte a acestor obiective se referă la durabilitatea energetică, e surprinzătoare cât de fragilă este în continuare relația între programare la nivel regional și perspectiva europeană de atingere a acestor obiective pentru 2020. Nu m-ar mira deloc dacă în următorul deceniu am, nu am reușit să îmbinăm aceste două ramuri de politici și, așa cum s-a întâmplat cu cercetarea și dezvoltarea, nu vom reuși să ajungem la rezultatele scontate. Fiindcă dacă ne folosim doar de politici de reglementare, pe de o parte, așa cum se întâmplă pe piața energetică, și pe de altă parte fondurile structurale, fără a avea o coordonare limpede între acestea, cel mai probabil este că nu vom atinge, că nu vom atinge ambițioasele obiective pentru 2020. Iată deci o hartă pe ecran. Din păcate, culorile nu sunt uh, potrivite. Culorile bune le aveți în raport. O să rog pe Silvia să-mi găsească numărul paginii sau aveți eh, și eh, eh, un document imprimat al acestor slide-uri unde culorile sunt bine așezate. Pe această hartă încercăm să facem o prezentare sintetică a diferențelor în ceea ce privește furnizarea de servicii de interes general la nivel european. Și aici se duc la o altă uh, domeniu pe care l-am menționat, e vorba de telecomunicații, transport și infrastructuri sociale. Zonele marcate cu verde, unde sunt furnizate aceste servicii, și vedeți aici uh, zone cu verde, galben și Uh, portocaliu, aici există servicii, dar zonele roșu, acolo se trage un semnal de alarmă, fiindcă aici discrepanțele sunt semnificative. Și aici aveți în documentele imprimate culorile cum trebuie pentru următoarea hartă care se referă la mediu și energie. Și aici veți găsi unele informații. Cum rămâne cu modul în care serviciile de interes general sunt sprijinite de fondurile structurale. Iată aici o încercare de a aduce la oaltă două surse de informații. Informații privind fondurile structurale și informații privind nevoile cu privire la serviciile de interes general la nivel general și regional. Aici este vorba de procente de alocare a fondurilor structurale pe țară în programarea actuală și cea anterioară și vezi că în medie între 60 și 70% dintre fondurile structurale sunt alocate serviciilor de interes general în noile state membre, pe când procentul este mult mai mic în vechile state membre, UE 15, dar diferențele sunt foarte interesante. De pildă, Franța cheltuiește un procent din fondurile structurale mai mare pentru serviciile de interes general decât Marea Britanie, de pildă. Pe următoarele slide-uri avem o dezagregare a acestor informații pe sector, o defalcare pe sector. E limpede că unele țări au hotărât în strategiile lor să parieze pe niște priorități. Aceste țări au hotărât să obțină rezultate fără să răspândească fondurile structurale pe mai multe sectoare ale serviciilor de interes general, punând accentul mai mult pe unele sectoare anume. Avem aici telecomunicațiile, infrastructurile sociale, mediul înconjurător și energia sunt date în milioane de euro, dar poate că ar fi la fel de interesant și aici aveți informații suplimentare în raport, să vedem care este raportul de uh, euro pe cap de locuitor pentru a vedea care sunt prioritățile statelor membre. Trans transportul absoarbe partea cea mai mare a fondurilor structurale Iar acesta este procentul fondurilor care sunt destinate cooperării transfrontaliere pentru aceste cinci categorii mari ale fondurilor structurale. După cum puteți observa, în actuala perioadă de programare există, bineînțeles, o majorare a utilizării fondurilor structurale pentru proiecte de cooperare transfrontalieră reiese limpede din acestea că există nevoi. Fondurile structurale încearcă să răspundă acestor nevoi. Dar întrebarea care se pune este dacă reușesc fondurile structurale să rezolve lacunele și deficiențele. Am vești bune. Aveți aici acest grafic pe care îl vedeți pe ecran și în documentul dumneavoastră. Aici, pe axa orizontală, avem fondurile structurale pe, ca, pe loc, număr de locuitori, pe 100 de locuitori și pe verticală avem furnizarea generală de servicii de interes general. Ce ne arată acest grafic? Ei bine, fondurile structurale, cu unele variații la nivel național, se uh, îndreaptă acolo unde este nevoie de ele. Sunt canalizate acolo unde este nevoie de ele. Ceea ce, bineînțeles, ar putea să nu vă uimească, dar pentru noi acest lucru este liniștitor, fiindcă ce ne arată acest grafic? Bine, lăsând la o parte variațiile la nivel național, unele semnificative, mare parte a fondurilor structurale sunt folosite pentru a finanța servicii de interes general acolo unde este nevoie de acestea. Ceea ce nu înseamnă că proiectele individuale toate sunt bune, nici nu înseamnă că toate țările cheltuiesc uh, banii cum trebuie, dar înseamnă că la nivel european legătura negativă între alocarea uh, fondurilor pentru dezvoltare regională și uh, furnizarea nu se manifestă și aceasta este o veste bună. Iată deci că datele acestui studiu sprijină o relație Existența unei relații strânse între serviciile de interes general și atingerea obiectivelor politice de coeziune și suntem de părere că adesea această interrelație este potențată mai mult decât uh, decidenții la nivel politic, inclusiv uh, instituțiile europene, au avut intenția. O să trec acum la concluzii și recomandări. Avem șapte puncte pe care dorim să le aducem at- în, atenție, în atenția dumneavoastră. 1. Europa este în continuare o regiune a lumii străbătută de discrepanțe în ceea ce privește nivelul și calitatea furnizării serviciilor de interes general. Să nu uităm acest lucru, aceste diferențe. În ceea ce privește dimensiunea spația, spațială, sunt mai mari decât de pildă în SUA. Dacă vă uitați la raportul, la cel de-al cincelea raport de coeziune, publicat de curând de Comisia Europeană, veți găsi așa acolo hărți interesante uh, unde se face o comparație între Europa și Statele Unite ale Americii în ceea ce privește accesul la servicii. Statele Unite ale Americii sunt o regiune a lumii unde există discrepanțe mari, diferențe mari între cetățeni pe motive de venit, uh, rasă și șanse. Și suntem îngrijorați de multe ori de acest lucru. Iar actuala administrație SUA este și ea foarte îngrijorată de aceste discrepanțe din Statele Unite ale Americii. Dar, dar, trebuie să subliniem, în ceea ce privește discrepanțele dintre state la nivelul Statelor Unite ale Americii, SUA are o, un aspect mai omogen decât Europa. Iar acest lucru are o legătură cu credibilitatea instituțiilor supranaționale. Dacă se gestionează politicile și instituțiile cu, într-un context de discrepanțe teritoriale atât de pronunțate, atunci cu siguranță te vei confrunta cu probleme și se vor risca tensiuni. Iată deci că investițiile în infrastructură în sens larg pentru sprijinirea acestor, acestor servicii reprezintă o condiție necesară pentru reducerea acestor uh, decalaje. Punctul 2. Cooperarea transfrontalieră ar trebui să fie un aspect important. Iar, la ora actuală, nu este destul uh, de încurajată de legislația în vigoare. Decidenții la nivel de genar nu primesc destul sprijin pentru cooperarea cu regiunile din alte țări la nivel financiar. Dar asta înseamnă că irosim banii contribuabililor. Este și o chestiune de relații cu alte țări. Ieri am participat la o ședință de la DG Regio în legătură cu un subiect de care mă ocup. Este vorba de evaluarea ex post a unor proiecte mari. Și mi s-a povestit un lucru interesant, o poveste interesantă despre investițiile pentru uh, purificarea unei ape uh, dintr-un râu de lângă granița cu Serbia. Pentru a se respecta legislația de mediu, s-au investit milioane de euro pentru curățarea apei din acest râu. Acest râu străbate 20 de kilometri, după care intră pe teritoriul sârb, unde apele sunt din nou poluate. Iată deci că impactul asupra mediului înconjurător, cu excepția unei porțiuni reduse de sub 20 de kilometri, este insignifiant. Deci, când ne gândim la spațiul european, nu trebuie să ne gândim doar la respectarea regulamentelor, ci trebuie să avem în vedere obiectivele de durată pe care dorim să le obținem în relațiile cu vecinii noștri, vecinii Uniunii Europene, care într-o zi s-ar putea să durească să adere la Uniunea Europeană. A treia recomandare se referă la infrastructura la începutul poveștii și la sfârșitul acesteia. Dacă avem un pod, dar acesta nu este întreținut cum trebuie, dacă controlul traficului nu se exercită cum trebuie, sau dacă avem un spital nou sau o școală nouă. Dar fondurile structurale, de fapt, finanțează doar construcția clădirilor sau a podului respectiv, acest lucru nu înseamnă că cetățenii europeni vor primi servicii mai bune. Adesea, antreprenorii vor primi un contract pentru construirea unui spital sau un pod, dar nu este suficient. Noi trebuie să ne gândim cu atenție și să vedem cum putem astupa această lacună între regulamente care se referă la cheltuirea, cheltuirea fondurilor pentru infrastructură și alte dimensiuni ale politicilor europene, care se referă la furnizarea de servicii de calitate și la protecția consumatorilor. În al patrulea rând, punctul 4. Este vorba de accesul uh, uh, social. Adesea regulamentele europene cer statelor membre să se revizuiască tarifele pentru a acoperi costuri, costurile. Adesea, chiar dacă nu este o condiție, este o măsură însuțitoare pentru obținerea fondurilor. Dar ne-am dat seama că în momentul în care tarifele sunt eh, echilibrate, unii nu le pot, sunt, nu sunt echilibrate, mă scuzați, unii nu le pot plăti. Deci, ne confruntăm cu o situație de uh, creare de iluzii. Furnizăm uh, energie electrică, solicităm uh, majorarea tarifelor și ignorăm faptul că 20% sau uh, 15% din facturi nu vor mai fi, nu vor mai fi plătite, fiindcă tarifele nu uh, sunt de durată la nivel social, nu pot fi susținute pe o perioadă lungă. Asta pentru că aspectul regional este complet rupt de celelalte dimensiuni ale politicilor europene. Punctul 5. S-a strecurat o greșeală aici, în documentele noastre, deci avem punctul 5. Este vorba de contextul guvernanței pe mai multe niveluri. Una dintre constatările foarte clare ale studiului nostru o reprezintă faptul că fără o conducere politică fermă la nivel local, regulamentele Uniunii Europene, inclusiv cele care fac referire la fondurile structurale, nu prea sunt de ajutor. Iată deci că există și o problemă de guvernanță, care nu ține de Bruxelles, ci este o problemă de regândire a următorului aspect. Dacă autoritățile locale și regionale ar trebui să fie ajutate în ceea ce privește construcția de instituții și în ceea ce privește formarea personalului de administrație pentru a face față acestor provocări. Punctul 6. Politicile europene și fondurile structurale în, care să reprezinte un uh, cadru uh, judiciar și instituțional comun pentru furnizarea serviciilor de interes general. Aici, toate acestea trebuie să facă parte din modelul social. Nu trebuie să fie strict juridic sau instituțional. Faptul că limbajul acestui acces, așa cum definim noi accesul la serviciile de sănătate, ce, ce definim noi ca fiind acces la uh, transportul uh, în comun. Limbajul este același la nivel european. Iar acest lucru reprezintă un aspect foarte important al faptului că noi încercăm să reducem aceste discrepanțe la ora actuală. Iar în cele din urmă, nimic nu ar funcționa fără o adaptare potrivită la caracteristicile specifice ale teritoriilor. Ceea ce înseamnă că construcția de infrastructură pentru rețele în bandă largă în regiune mutoase din Grecia sau conectarea doctorilor din Lituania și celor din Danemarca, iată, toate aceste aspecte au nevoie stringentă de o capacitate locală de a traduce finanțarea la nivel european în proiecte viabile pentru furnizarea de servicii de interes general. Vă mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc foarte mult, domnule Florian. Le dau acum cuvântul colegilor, colegilor care doresc să vă adreseze întrebări. Eric Von. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, colegului nostru pentru prezentare. Într-adevăr, foarte interesant. Mi se pare că s-au identificat exact care sunt problemele, diferențele între statele membre în ceea ce privește furnizarea de servicii. Cred că nu ne surprinde această diferență. Bineînțeles că știm că trăim o epocă de austeritate și că lucrurile nu vor merge mai bine neapărat, fiind dat că lucrurile se înrăutățesc, statele membre cheltuiesc mai puțin și de aceea o analiză de aproape a impactului acestor reduceri ar fi foarte potrivită. Un al doilea punct pe care vroiam să-l menționez și sunt de acord aici cu prezentarea și sunt de acord cu importanța gu- guvernelor regionale și locale. Cel puțin la noi în țara acest niveluri au o importanță destul de mare pentru că aici de fapt se vede și capacitatea de inovare. O reducere a cheltuielilor trebuie să dea după aceea autoritățile respective dovadă de inovare pentru a putea garanta totuși continuarea unor programe. Noi vrem să ne asigurăm însă că fondurile structurale să ajungă la autoritățile locale și ca autoritățile locale să poată să folosească aceste fonduri. Dar, de asemenea, în legătură cu infrastructura, recomandările finale vorbeau despre importanța infrastructurii și sunt de acord cu acest lucru. Dacă ne uităm la agenda de la Lisabona și uh, la convergență și programele de concurență și uh, competitivitate, dar foarte puține dintre fondurile structurale sunt folosite pentru infrastructură, de exemplu. Uh, agenda de la Lisabona este un destinatar. Vreau să știu dacă ați făcut o analiză a echilibrului între fondurile structurale cheltuite pe infrastructură sau uh, economie mm, a cunoașterii și dacă credeți că lucrurile trebuie schimbate în ceea ce privește acest echilibru. Mulțumesc! Sofie Oconie are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru calitatea raportului dumneavoastră pe care l-am studiat foarte atent, pentru că eu uh, sunt uh, și membru în Comisia Econ și trebuie să elaborez un aviz pe tema serviciilor de interes general și, de asemenea, un aviz pe directiva serviciilor și punerea sa în aplicare. Într-adevăr, serviciile de interes general sunt un subiect de discuție în mai multe comisii și sunt un punct important. Problema serviciilor de interes general, după cum ați spus dumneavoastră în introducere, este că definiția acestora este foarte dificilă, pentru că se le leagă de anumite sensibilități naționale. Nu avem cu toții același, același tip de servicii de interes general, nu avem cu toții aceeași viziune, aceeași filozofie și nici nu ne gândim la fel asupra unui subiect, cum ar fi, de exemplu, parteneriatele public-private, PPP-urile, care sunt uh, puncte foarte sensibile. Pentru noi, de exemplu, în Franța, gestiunea, um, managementul apei este delegat uh, unor servicii, unor uh, societăți private de utilități, în timp ce în Olanda, de exemplu, acest serviciu nu poate să fie niciodată realocat la nivel local, la nivel privat, mă scuzați. Așadar, vedeți complexitatea situației. Este foarte greu să ai o politică europeană comună într-un astfel de context. Deci, înainte să încercăm să ne gândim la o politică europeană comună, ce facem cu aceste diferențe? Mulțumesc. Ce părere aveți? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Matula. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să Vă felicit pentru raportul prezentat, pentru calitatea uh, datelor prezentate nouă astăzi. Sigur, este o provocare și aceste servicii vor sta în atenție mulți ani de acum înainte. Uh, în primul rând, aș vrea să confirm că, într-adevăr, trebuie să acordăm poate mult mai multă atenție cooperării transfrontaliere Eh, de ce spun acest lucru? Am avut ocazia să lucrez direct când România nu era stat membru UE, deci pe această cooperare transfrontalieră, dar și după integrare, cu state, Ungaria, respectiv Serbia, care erau în UE, respectiv nu erau. Eh, este încă foarte dificil, chiar și în acest moment, tocmai această coordonare pe care dumneavoastră excelent ați prezentat-o în raport. Și o întrebare punctuală, simplă, legată de servicii. Uh, când vin cu mașina, nu cu avionul, mai rar, din România până în Belgia, străbat șase state. Granițele au dispărut. Tot mai greu ne dăm seama când le traversăm. Doar acest obiect ne mai spune că am trecut dintr-un stat în altul. Cum vedeți viitorul pe termen mediu și lung al unui tarif unic în interiorul Uniunii Europene? De ce pun această întrebare? Pentru că știu foarte mulți dintre noi, chiar și eu, eu locuiesc la câțiva kilometri de graniță, se întâmplă foarte des, nu apuc să ies din, să dezaccesez roaming-ul, la mine în ară la noi în ară de multe ori vorbim pe reelele altor state, cred că este fenomen general, la tarife de opt zece ori mai mari. Deci este un lucru care mi se pare oarecum bizar, să nu folosesc alt cuvânt, și care cred că într-o perioadă mai scurtă sau medie trebuie reglementat și rezolvat. Vă mulțumesc! Uh, uh, Mulțumesc. Catherine Berter. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze că am întârziat, uh, participam la o altă ședință. Și poate că ați făcut referire la această chestiune deja la început, când eu nu eram aici, dar eu ca deputat în circunscripția mea sunt întrebat de tot soiul de finanțări la nivelul Uniunii Europene. Și de fiecare dată când... Eh, aici vorbesc despre autoritățile locale, cât și despre alte persoane. Și, eh, când, și îmi spun, pur și simplu am renunțat, n-am mai putut, fiindcă e un coșmar să obții această finanțare. Acum nici măcar nu ne mai dăm o steneală. Și mă îngrijorează acești oameni, mai ales eh, în țări, bine, eu vorbesc despre Marea Britanie, dar mă refer la alte țări unde nu există deprinderile suficiente pentru a identifica nevoile, pentru a măsura aceste nevoi, pentru a le analiza cum trebuie. Întrebarea mea, deci, este, îmi dau seama că acest raport se referă la modul în care au fost, au fost absorbite fondurile și la rezultatele acestor proiecte, dar uh, putem analiza care sunt țările care nu uh, solicită finanțare și de ce se întâmplă acest lucru. Sean Kelly are cuvântul. Mulțumesc în primul rând uh, pentru această prezentare. A fost foarte limpede și exactă și uh, informațiile care ni s-au dat sunt foarte bune și uh, ne dau de gândit. Aș dori să mă refer la sectorul telecomunicațiilor. Să spun pe bună dreptate că în ziua de astăzi trebuie să circule informația mai degrabă decât cetățenii. Iar uh, într-una dintre uh, hărțile pe care ni le-ați arătat, de pildă cea de la pagina 78, uh, ne dă motive de îngrijorare, fiindcă în domeniul telecomunicațiilor și în ceea ce privește transportul și infrastructura socială, cifrele sunt aproape egale în ceea ce privește accesul la bandă largă, e clar că mm, e vorba de un procent crescut în cerul celor 12 uh, state membre mai vechi, uh, Franța, Italia, Spania și Irlanda și apoi statele din Europa Nordică, bineînțeles, dar ar trebui ca banda largă să reprezintă o prioritate, un domeniu asupra căruia să ne concentrăm și uh, să încercăm să să facem din acest domeniu o prioritate decât uh, să ne răspândim în prea multe domenii și să ignorăm acest domeniu foarte important, care are un impact foarte mare asupra vieților oamenilor. Se vorbește despre strategia 2020, pe bună dreptate, noi depinde pentru noi slujbe și așa mai departe. Uh, acest domeniu al comunicării sociale depinde foarte strâns de toate acestea și cred că prin îmbunătățirea sectorului telecomunicațiilor s-ar putea obține foarte multe lucruri în ceea ce privește uh, ocuparea, uh, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea nivelului de trai și așa mai departe. Și uh, analizând această hartă, trebuie să vă spun că este mm, descumpănitor faptul că nivelul telecomunicațiilor este atât de scăzut. Uh, așa cum bine ați spus, în America este mult mai crescut și dacă dorim să fim competitivi, e limpede că trebuie să ne ocupăm de această problemă uh, cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mai doamna președinte. Aș dori și eu să vă adresez o întrebare și să fac o observație. Din câte am înțeles, uh, folosiți uh, aceste mm, cuvinte cheie, fondurile structurale, de fapt vă vorbiți despre politica de coeziune și de valoarea uh, fondurilor structurale în acest context, nu se referă doar la finanțare, ci la mecanismele pe care le oferă politica de coeziune pentru, pentru ca această politică care are un instrument financiar să livreze servicii sociale care se bazează pe guvernanța pe mai multe niveluri, pe instrumentele sale, pe apropierea de cetățeni și pe partenerii pe care implică această propunere, această politică în ceea ce privește punerea în aplicare și, și crearea proiectelor și, și programelor iar la fel de important este și această dimensiune a cooperării transfrontaliere. Iată deci, observația mea dorește să vă arate că nu este vorba doar de finanțare, ci mai este vorba și despre plus valoarea europeană a acestei politici în contextul furnizării serviciilor de interes general, care limpede, este limpede că reprezintă unul dintre principalele elemente ale modelului social european. Întrebarea pe care doresc să vă adresez este următoarea. Dar fiind că ne interesează atât de mult eficiența și eficacitatea politicii de coeziune și, instrument, și a instrumentelor sale de financiare, suntem în egală măsură conștienți că sunt piedici în ceea ce privește eficiența și eficacitatea acestei politici, care vin din alte domenii de activitate la nivel european. Mai ales aici este vorba de obstacole care subzistă în continuare la nivelul pieței interne și acestea fac ca folosirea de plină a politicii de coeziune pentru, pentru furnizarea de servicii de interes general să fie îngreunată. Vreau să vă întreb dacă ați analizat în egală măsură aceste obstacole și piedici de pe piața internă în ceea ce privește furnizarea de servicii de interes general prin intermediul politicii de coeziune, fiindcă avem foarte multe exemple, spitale care care uh, nu se pot construi pe, pe granițe, folosirea brigadelor de pompieri de, din, uh, de partea cealaltă a frontierei din cauza unor bariere care nu au fost eliminate pe piața internă, astfel încât cred că pentru toate serviciile de interes general uh, în continuare, există foarte multe bețe în roate în ceea ce privește furnizarea acestor servicii de interes general și mă întreb dacă cumva ați analizat și aceste chestiuni. Iar a doua întrebare se referă la calitatea acestor servicii. Calitatea pe care o putem oferi. Există foarte multe schimbări tehnologice în ceea ce privește furnizarea și modului în, modului în care furnizăm aceste servicii de interes general, în ceea ce privește, bineînțeles, calitatea, accesibilitatea acestor uh, servicii. Mă întreb dacă ați analizat cumva și rolul acestei tehnologii în continuă schimbare, precum și a instrumentelor uh, de furnizare a serviciilor de interes în general, dacă ați ținut cont și de, de, de acest lucru, fiindcă pe viitor această politică de coeziune ar putea să uh, ducă la o schimbare a calității acestor servicii prin, uh, condiț- prin uh, condiționarea, prin tot felul de clauze de condiționalitate deci condiționarea finanțării de folosirea unor metode de livrare a serviciilor de interes general. Vreau să vă întreb dacă ați studiat aceast, acest aspect în raportul dumneavoastră. Văd că alți colegi nu mai doresc să, las, să ia cuvântul, dar dacă doriți dacă doriți să răspundeți, dumneavoastră vă rog frumos. My, my colleagues delegate to me the responsibility. Colegii mei m au uh, m-au însărcinat cu responsabilitatea de a-mi uh, asuma orice fel de greșeală ce s-ar fi putut uh, strecura pe aici. Voi încerca să fiu, să vă ofer uh, niște răspunsuri de natură personală, pentru că multe dintre întrebări, practic, uh, depășesc limitele studiului meu. Voi începe cu întrebarea referitoare la tradițiile naționale. Aș uh, asocia această întrebare ultimului uh, comentariu făcut de doamna președintă. Da, cu toții avem uh, tradiții diferite în ceea ce privește serviciile de interes general și mai există și barierele juridice. Să mă întorc la exemplul cooperării dintre anumite spitale din uh, nordul Europei. Mă referam la Danemarca, Suedia și uh, Letonia și uh, Lituania dintre statele nou aderate. Miracolul a fost, uh, în cazul acesta, că s-a reușit rezolvarea problemei. Dar haideți să vedem care erau care era natura problemelor cu care s-au confruntat cei de acolo. Dacă există prevederi legale care îl uh, împiedică pe un medic din Lituania să facă un diagnostic pentru un pacient din Danemarca, atunci, în mod evident, nu se putea face un schimb de dosare uh, pe cale electronică, nu se putea face un schimb de analize radiologice pentru obținerea diagnosticului. Ce a, ce a fost interesant aici? Cei de la fața locului au încercat și au reușit să rezolve problema. Cum au reușit să facă lucrul acesta? Nu operând schimbări la nivelul legislației, ci încheiind o serie de acorduri specifice. Este vorba despre acorduri încheiate între autoritățile responsabile pentru domeniul sănătății. Aceste acorduri au fost mai apoi adusă la cunoștința um, instituțiilor comunitare și uitați că s-a putut. Și aceasta este una dintre um, metodele de abordare a problemei. Este vorba despre metoda bottom-up, de jos în sus. Politica de coeziune oferă stimulente financiare pentru uh, rezolvarea acestor probleme și le permite actorilor să compare și să rezolve diferențele existente între tradițiile naționale. Deci, după părerea mea, politica de coeziune și fondurile structurale ar putea fi folosite pentru obținerea unei combinații între diferitele tradiții naționale. Dintr-o perspectivă evoluționistă, s-ar putea mai apoi stabili în contextul european care sunt uh, soluțiile găsite care vor reuși să, rez, să reziste pe viitor. Care sunt soluțiile care vor reuși să of- ofere servicii pe baza cărora se va reuși se, o, furnizarea de servicii de interes general în contextul unei societăți deschise. Bine, îmi dau seama că această abordare de jos în sus nu poate rezolva totul. Însă, cu toate acestea, am dat seama că există în continuare o verigă lipsă, o verigă lipsă între anumite politici comunitare, precum politica de coeziune, și politicile uh, implementate în alte domenii. Exemplul domeniului telecomunicațiilor și exemplul dat cu roamingul este un exemplu perfect. Știți, probabil că la un moment dat Comisia a luat o decizie importantă cu privire la serviciile de roaming. S-a ajuns la concluzia că după o serie de directive care aveau drept scop uh, deschiderea pieței uh, în ceea ce privește uh, serviciile de telefonie mobile, s-a întâmplat tocmai ceea ce era ilustrat în exemplul dumneavoastră. acea taxă încasată de operatorii de telefonie mobilă de fiecare dată când utilizatorul uh, depășea o graniță, practic nu era deloc uh, nu era deloc limitată. Comisia a luat decizia de a stabili un plafon. Nu s-a decis eliminarea diferențelor, ci s-a stabilit uh, crearea unui plafon, stabilirea unui plafon care urma să-i protejeze pe utilizatori. Uh, ei, cum uh, intră asta în contextul discuției uh, noastre cu privire la politica de coeziune? Încă o dată, consider că trebuie să existe un loc și ce loc ar putea fi mai bun decât Parlamentul European, așadar ar trebui să existe un loc în care să se elaboreze anumite viziuni comune pe aceste teme importante. Ar trebui să se încerce uh, concertarea politicii de coeziune cu alte politici stabilite de către Comisie. La începutul in, in, prezentării mele spuneam că sunt șocat uneori să văd cum DG Piața Internă a, are un dialog limitat cu uh, DG Politici Regionale. Asta chiar dacă politica de coeziune, în unele dintre cazuri, practic susține investițiile capitale realizate tocmai de acele comisii care uh, fac obiectul activității DG uh, piața internă. Și tocmai de aceea ar fi important ca diferitele ramuri ale politicilor uh, europene să fie concertate. Uh, de aceea ar fi bine să se stabilească condiții clare pentru obținerea fondurilor, uh, condiții, uh, spre exemplu, conectate cu înregistrarea anumitor rezultate care să fie în beneficiul consumatorilor. Ar fi bine ca uh, ar fi mai bine să, să procedăm în felul acesta Uh, pentru a nu ne confrunta cu situații în care oferim bani și mai apoi ne dăm seama că tocmai acele fonduri oferite de la nivel european uh, nu fac nimic altceva decât să limiteze libertatea pe piața comună. Bineînțeles, mai există și aspectele, aspectele legale, diferitele proceduri uh, care trebuie să fie respectate. Însă eu vorbesc aici despre Uh, substanța problemei, substanța uh, pe care trebuie să o discutăm și să o rezolvăm. Bineînțeles că nu pot să răspund la toate întrebările. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, toate comentariile dumneavoastră, însă va, va trebui să mă limitez la două, trei puncte puse de către dumneavoastră în discuție. Un element foarte important este, după părerea mea, relația dintre criza financiară și uh, această problemă a serviciilor de interes general în contextul politicii de coeziune. Acest studiu nu se referă la această relație, însă sugerez Comisiei Regii să se gândească la impactul pe care l-au avut uh, Uh, restricțiile bugetare stabilite ca urmare a uh, crizei financiare. Consider că aceste tăieri bugetare practic uh, slăbesc cadrul politicii de coeziune. Dar, de fapt, nu doar tăiere, tăierile bugetare au acest, au acest efect, ci mai există și riscul ca tocmai acele pro, proiecte care vor fi propuse și mai apoi selectate să nu respecte prioritățile uh, stabilite la nivel politic. S-ar putea ca acele uh, proiecte selectate și mai apoi finanțate să aibă mai degrabă uh, obiective mondene, dacă îmi permiteți s-ar putea ca proiectele finanțate de sectorul privat să fie considerate prioritare, chiar dacă există alte probleme structurale care uh, ar trebui să fie rezolvate, dar care nu pot fi uh, rezolvate de, prin uh, intermediul unor investiții uh, uh, operate de sectorul privat. Deci, uh, astfel de uh, situații, astfel de înclinare a balanțelor din pricina uh, pachetelor financiare ar trebui să fie evitat. Spun asta doar pentru că, bineînțeles, ne dorim cu toții ca obiectivele politicii de coeziune, adevăratele obiective, să fie atinse. Și tocmai de aceea fondurile destinate acestei politici ar trebui să urmărească aceste obiective. Se făcea un comentariu legat de coșmanul reprezentat de obținerea fondurilor, Coșmanul cu care se confruntă autoritățile locale. Nu am inclus acest aspect în studiul nostru, dar făceam referință, referire la el în prezentarea mea. E clar că viitorul politicii de coeziune se va baza în continuare pe inițiativele la nivel regional și local. Așadar, nu vorbim despre uh, transferări de fonduri de la bugetele naționale la, fondul, la bugetul comunitar și mai, mai apoi, înapoi la bugetul uh, național. Nu importantă este implicarea autorităților și comunităților locale. Recomandarea mea este următoarea. Sprijinirea administrațiilor locale în obținerea fondurilor de care au nevoie este unul, unul dintre, una dintre prioritățile noastre la, în momentul în care stabilim regulile jocului. De ce? Pentru că este clar că administratorilor regiunilor bogate sau zonelor urbane mari care au mai puțină nevoie de, ajut- nevoie de ajutor sunt capabili să depășească toate uh, aceste poveri birocratice. Prin urmare, recomand crearea de noi modalități noi uh, modalități pentru ajutorarea uh, autorităților locale. Haideți să mergem să vorbim cu cine știe ce primar dintr-o mică comunitate din România sau din sudul Italiei și să îl ajutăm pe respectivul uh, primar să își transforme ideile în proiecte și mai apoi să obțină finanțare pentru respectivele proiecte. Ultimul comentariu se referă la relația Uh, menționată de doamna Hübner. Cred că doamna Hübner este îndreptățită să ne amintească că politica de coeziune nu ține doar de finanțare, este o politică în sine, nu are uh, de-a face doar cu fondurile structurale. Însă, cred că, în special în acest domeniu al serviciilor de interes general, cetățenii europeni și-ar dori ca pe viitor să avem de-a face chiar mai mult cu o politică în adevăratul sens al cuvântului, să, să avem mai puțin de a face cu o distribuire de fonduri. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule profesor! cei care ne aflăm în continuare în sală, vă mulțumim pentru prezentare, pentru studiu, le mulțumim uh, și tuturor celorlaltor colegi ai dumneavoastră care au colaborat la crearea acestui studiu. Studiul în sine este foarte important pentru noi în contextul discuției cu privire la viitor și condiționalitatea uh, impusă politicii de coeziune pe viitor. Cred că acest studiu ne va fi de folos în cadrul discuțiilor pe care le vom purta în viitor. Acestea fiind spute, spuse, încheiem uh, acest punct de pe ordinea de zi. Mai există un punct pe ordinea de zi, uh, data următoarei reuniuni, 26 și 27 ianuarie 2011. Acestea fiind spuse, ședința se suspendă. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumim și interpreților.